Colegi, vă propun să de prendre place. Dragi colegi, vă propun să luați loc, să puneți capăt, dacă se poate, conversațiilor individuale. În engleză, vă rog dacă se poate să puneți capăt conversațiilor între tet ca să putem începe ședința. Punctul 1, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt modificări, îl considerăm adoptată, o considerăm adoptată. La punctul 2, aș dori să vă reamintesc că uh, ședința noastră este transmisă pe internet. Aș dori să le urez uh, bun venit doamnelor Petinari și Clin. Vă invit să vă ridicați dacă sunteți în sală, ca toată lumea să vă poată vedea. Isabel Klin, vă urez bun venit uh, printre noi. Noelia Petinari, se pare că nu este în sală. Și uh, urmează să ni se mai alăture cu o colegă, Fiorello. La punctul 3 uh, avem uh, miezul ședinței noastre de astăzi, pentru că încă o dată, cu mare plăcere, îi urăm bun venit domnului comisar Andor, Uh, pentru un schimb de opinii în contextul dialogului structurat. După cum știți, este vorba de un schimb care vizează uh, aplicarea programului Comisiei pentru anul 2011-2012 și definirea priorităților pentru 2013. Pe scurt, uh, domnule comisar, ce s-a întâmplat înainte, ce faceți acum și ce urmează să facem mâine. Vă acord cuvântul pentru a ne prezenta cum uh, stau lucrurile la comisie în ce privește portofoliul dumneavoastră și după aceea vom avea o dezbatere cu colegii. Doamnă președinte, stimați deputați, mă bucur să particip la această ședință pentru a discuta viitorul nostru program și uh, punerea în aplicare a programului actual. Prima parte a acestui an a fost bogată în evenimente. E vorba de inițiative legate de portofoliul meu și îndeplinirea lor, dar cred că pot spune și mai mult. De toamna trecută, portofoliul privind ocuparea și portofoliul social a fost uh, Uh, foarte activ. Am avut uh, regle, uh, regulamentul cu privire la instrumentul financiar, apoi inițiativa Use Opportunities, Cartea Verde cu privire la structurarea cărții albe cu privire la pensii și detașarea lucrătorilor, un pachet întreg și apoi un pachet legat de ocupare. În intervenția mea de astăzi aș dori să mă axez mai ales pe pachetul uh, ocupare și să evidențiez încă o dată care sunt uh, trăsăturile obiectivelor pe care uh, le-am uh, discutat săptămâna trecută la Strasburg cu ocazia întrebărilor adresate Comisiei. Aș dori de asemenea să uh, vorbim și despre uh, instrumentele financiare pentru a sprijini politicile Comisiei pentru 2013, perioada după 2013, uh, fondul de adaptare la globalizare Dezvoltare și Fondul Social European în principal. Comisia a adoptat un pachet ocupare săptămâna trecută care conține o uh, co componentă de aplicare a reformelor structurale. Credem că această decizie a sosit la momentul potrivit pentru că tocmai am primit noi date în ce privește condițiile din ce în ce mai proaste de pe piața muncii care constau în Uh, creșterea șomajului în Uniunea Europeană și mai ales în zona euro. în uh, această perioadă de criză economică prelungită. Aș dori să evidențiez trei aspecte. Având în vedere că Comisia uh, prin acest pachet ocupare își va intensifica atenția, acest document trasează Uh, politicile, mai ales uh, în ce privește uh, componenta cerere de pe piață. Încercăm să creăm condiții prielnice pentru crearea de locuri de muncă, de exemplu, subvenții pentru crearea de locuri suplimentare de muncă, apoi înlesniri fiscale, sprijin acordat micilor întreprinderi, startup-urilor, autoangajarea și combaterea muncii nedeclarate. Mai mult, având în vedere tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon, îmbătrânirea demografică din societatea noastră și schimbările tehnologice uh, în curs, Comisia vizează trei domenii, economia verde, tehnologiile informării și comunicării și uh, servicii uh, performante pentru a crea uh, noi oportunități pentru crearea de locuri de muncă. De asemenea, pregătim planuri de acțiune detaliate pentru a sprijini uh, potențialul de ocupare în aceste trei domenii. Șomajul din ce în ce mai mare e uh, preocuparea cea mai importantă a cetățenilor europeni. Șomajul a atins niveluri record și în loc uh, să se îmbunătățească, situația se agravează. Și de aceea am venit cu propunerea din pachetul ocupare pentru o, uh, la momentul potrivit pentru a crea noi locuri de muncă. Pachetul de ocupare uh, conține reforme foarte dificile. Mai multe reforme au fost înfăptuite în uh, multe state membre, în Italia, Spania și în, în Grecia. Președintele Barroso a prezentat uh, propuneri concrete pentru crearea de locuri de muncă în Grecia. Însă propunerile noastre vizează și perioada pe termen mediu pentru Uniunea Europeană în totalitate. Noi uh, identificăm modurile cele mai bune, având în vedere uh, climatul socioeconomic actual pentru Uniunea Europeană și pentru acțiunea statelor membre pentru a atinge obiectivele UE 2020. Și de aceea pachetul ocupare face propuneri pentru ocupare, pentru ca ocuparea să fie cu adevărat un vector al creșterii economice. Iar ideile pe care le-am uh, prezentat astăzi în atenția statelor membre acoperă trei domenii principale. În primul rând, am pus accentul pe nevoia urgentă de a uh, ne axa pe cerere, uh, astfel încurajăm statele membre să adopte măsuri care să creeze condițiile uh, prielnice pentru a crea cerere pe piața muncii. Putem face acest lucru prin mai multe moduri, uh, moduri pe care le-am explicat înainte. Însă pachetul identifică și care ar fi uh, provocările structurale cu care se uh, confruntă Europa, deci trecerea spre o economie cu emisii reduse de carbon, îmbătrânirea populației și apoi schimbările tehnologice foarte rapide. Și am identificat aceste trei sectoare care reprezintă o temelie pentru documentul nostru de lucru de, porna, de plecare. Uh, pentru acest uh, pachet. Noi considerăm că impactul uh, investițiilor în aceste trei domenii este foarte mare. Doar economia verde ar putea crea 22 de milioane de locuri de muncă în următorii 10 ani. Noi propunem planuri de acțiune concrete pentru a sprijini și pentru a favoriza potențialul de angajare în acest domeniu. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că piața muncii europeană este mai dinamică. Având în vedere învățămintele trase uh, în uh, timpul acestei crize prelungite, Comisia încurajează statele membre să investească, să depună eforturi pentru a crea locuri de muncă. Uh, Uh, piața muncii trebuie să fie mai dinamică cu un potențial mai mare de uh, includere. Prin politici de uh, angajare care să stimuleze flexibilitatea internă, să se reducă insecuritatea și costurile fiscale prin stabilirea unor salarii decente, durabile, pentru a evita de asemenea capcanele legate de salariile reduse. Comisia va aborda calitatea locurilor de muncă prin lansarea unei consultări publice, cu, uh, mai ales în ce privește stagiarii. Un uh, dialog social puternic, de asemenea, uh, o punere în comun a resurselor și parteneriatele în comun, sunt necesare pentru o bună punere în aplicare a orice politici de ocupare. Reformele de pe piața muncii trebuie să meargă mână în mână cu investițiile în capitalul uman, deci investițiile în competențe care sunt foarte importante pentru a uh, acoperi lacunele uh, în acest domeniu de pe piața muncii. Pachetul ocupare încearcă uh, să o asigure un echilibru între cerere și ofertă printr-o mai bună uh, vizare a competențelor necesare și printr-o monitorizare mai ales la nivelul, nivel european. Pentru a îmbunătăți mobilitatea, trebuie să înlăturăm toate obstacolele uh, juridice uh, prin uh, transferabilitatea drepturilor de pensii, de exemplu. Uh, trebuie să îmbunătățim și uh, instrumentul EURES pentru a um, stabili o, o, o piață europeană a ocupării uh, demnă de acest nume. Apoi, trebuie să consolidăm coordonarea și monitorizarea multilaterală a politicilor europene la nivel european, inclusiv tabelele de corespondență pentru a înregistra progresele în domeniul ocupării. Partenerii sociali europeni trebuie să fie mai implicați în stabilirea priorităților și în configurarea politicilor de ocupare. Și de aceea am propus și implicarea Uh, partenerilor sociali la nivel național în, uh, în monitorizarea evoluțiilor salariale. Astfel putem consolida guvernanța economică uh, la nivel european, iar pachetul ocupare anticipează intrarea în vigoare a semestrului european uh, următor. De asemenea, pachetul evidențiază nevoia de a consolida legătura între reformele de pe piețele muncii din statele membre și investiții prin uh, uh, Fondul Social European, de exemplu, pentru a sprijini astfel de reforme. O să revin la acest aspect mai târziu, însă acum aș dori să mă refer la programul restant pentru 2011 pe care l-am prezentat ale uh, uh, legiuitorului, respectiv uh, directiva cu privire la detașarea lucrătorilor. Multe, acțiu, multe întrebări au fost puse data trecută în ce privește propunerea Comisiei din 21 martie. Scopul acestei reuniuni nu este să repetăm acest exercițiu sau să avem o dezbatere amănunțită în ce privește conținutul propunerii, însă aș fi dorit să vă reamintesc trei uh, trăsături principale. Cu această propunere, Comisia își ține o promisiune pe care a făcut-o uh, președintele în fața Parlamentului European în 2009 de a soluționa problemele legate de interpretarea și punerea în aplicare a directivei cu privire la detașarea lucrătorilor. Pachetul încearcă să obțină un echilibru echilibru pe mai multe niveluri. Respectarea obiectivelor directivei din 96, uh, respectarea diversității, modelelor sociale diverse, evitarea uh, poverilor administrative. Pachetul include o directivă de punere în aplicare pentru a asigura o mai bună implementare și o uh, uh aplicare a directivei, o transpunere în practică a directivei din 96 și un regulament cu mai multe instrumente pentru a asigura libertatea de stabilire pentru a furniza servicii ținând cont de obiectivele sociale stabilite. Propunerea de regulament confirmă faptul că uh, libertatea de a furniza servicii trebuie să fie garantată Deocamdată și să aibă, uh, uh, să nu aibă întâietate față de dreptul la grevă. Nu ar trebui să reprezinte, deci, un obstacol în calea dreptului la grevă. Această directivă stabilește obiective mai ambițioase în ce privește uh, informarea lucrătorilor și a companiilor, în ce privește drepturile și obligațiile lor. De asemenea, stabilește reguli de cooperare între autoritățile naționale care se ocupă de detașarea lucrătorilor, clarifică noțiunea de detașare, tocmai pentru a evita o multiplicare a companiilor companiilor uh, care folosesc detașarea uh, cu cutie poștală. Uh, se definesc uh, răspunderile în ce privește inspecțiile, controlele și se uh, clarifică măsurile naționale de control, se îmbunătățește punerea în aplicare a drepturilor, inclusiv mecanismele de responsabilitate comună și, de asemenea, stabilește și sancțiuni și penalizări. Toate prevederile au fost incluse în mod uh, proporționat și pachetul este uh, cel mai eficient, mai ales pentru apărarea, ocrotirea drepturilor lucrătorilor uh, detașați. Și este și pachetul cel mai interesant din perspectiva statelor membre. Am uh, început dezbaterile și în timpul Consiliului Informal uh, de această din această săptămână vom continua dezbaterile. Aștept cu nerăbdare poziția Parlamentului în ce privește ambele uh, inițiative. Acum aș dori să mă refer la instrumentul financiar. După cum știți, dezbaterile în ce privește propunerea comisiei sunt în curs. Știu că ați uh, început uh, uh, munca pe marginea propunerilor și o serie de uh, aspecte sunt în curs de dezbatere, fac obiectul unor dezbatere aprinse. În acest context, ar trebui să vă lansez un apel, respectiv să nu pierdeți din vedere uh, importanța legăturii între instrumentele financiare și obiectivele politice și capacitatea de a genera plus valoare la nivel european. Comisia, după cum știți, a propus ca uh, un, o cotă parte care corespunde la cel puțin 84 de miliarde de euro din politicile de coeziune să fie alocați Fondului Social European. În, la Consiliu, mai multe state membre uh, au spus că sunt de acord cu această propunere, însă alte state membre s-au opus fățiși acestei propuneri. Am înțeles care sunt punctele de vedere divergente, s-au exprimat, uh, din câte am înțeles, și la Parlament pe această temă. Foarte pe scurs, aș dori să vă explic care uh, sunt motivele care stau la la baza acestei propuneri. Având în vedere că avem o cotă parte din bugetul european pentru a sprijini uh, dimensiunea axată pe capitalul uman, pentru uh, creștere, este un aspect foarte important pentru Comisie. E un simbol care arată că Europa uh, își pune în aplicare principiile și că dă curs acestor principii acordându-le și sprijin uh, financiar. Noi considerăm că este foarte important ca resursele noastre financiare să fie uh, cel mai bine folosite pentru a permite oamenilor să intre în câmpul muncii. Această, uh, problema cea mai mare cu această cotă este rigiditatea, pentru că astfel statele membre vor putea să decidă cât doresc să folosească prin intermediul Fondului Social European și a Fondului FEDER. Uh, nu e un argument valid din punctul meu de vedere. Sumele fixe sunt folosite pentru toate instrumentele financiare europene, inclusiv în politica de coeziune, cu fondul de coeziune sau uh, a obiectivului în ce privește cooperarea teritorială europeană. Sumele fixe sunt foarte importante pentru a reprezenta o justificare în fața autorității bugetare europene pentru a ne asigura că aceste obiective sunt cu adevărat puse în aplicare. Uh, dacă nu ne, oferi, nu ne referim la un, uh, o tendință în, uh, în scădere și dacă nu venim cu corecții necesare, atunci nu suntem credibili. Astfel, oferim uh, suficientă marjă de manevră statelor membre și regiunilor pentru a-și uh, pune în aplicare proiectele. Aceste cote propuse nu sunt uh, imposibil de atins de către statele membre. În multe stații, situații reflectă situația actuală și nu reprezintă decât o majorare modestă între perioada actuală și perioada viitoare de programare. În anumite state membre, FSE-ul nu reprezintă decât 10 la 15% din bugetul de de coeziune. Această propunere acordă Parlamentului posibilitatea de a-și exprima poziția în ce privește cât ar trebui ca prin FSE să investim în capitalul european, în, uh, prin FEDER, în uh, infrastructură, cel puțin un prag minim. Aceste cote minime arată faptul că Parlamentul acordă libertate totală autorităților naționale și regionale, ă, indiferent de obiectivele din UE 2020, pentru a decide cât doresc să investească în capitalul uman. Sunt încrezător că Comisia dumneavoastră împărtășește obiectivul politic ă, urmărit de către Comisie și vă rog să vă Uh, exprimați în favoarea acestei părți din propunerea noastră. Este foarte important ca Parlamentul să se asigure în uh, timpul procesului legislativ că aceste praguri minime sunt uh, definite pentru ca noi să putem să vorbim de un adevărat buget care sprijină Europa socială. Sigur că toate acestea merg mână în mână cu celelalte elemente din propunerea noastră care își propun să îmbunătățească eficienta în folosirii eficiente a Fondului Social European. Acum aș dori să mă refer la fondul uh, de adaptare la globalizare, pe scurt. Cred că nu uh, trebuie să convingă Comisia dumneavoastră sau Parlamentul în ce privește valoarea adăugată a acestui fond. E un instrument prin care arătăm solidaritatea europeană cu cei care se află în situații foarte dificile la Ananghie. E un instrument care permite statelor membre să uh, testeze abordări inovatoare, să-i ajute pe cei care doresc să-și găsească un loc de muncă să o facă. E un instrument instrument prin care putem arăta că Europa contează. Știu că există câteva rezerve în ce privește anumite prevederi din propunere și sunt gata să discutăm uh, posibile eventuale ameliorări. Însă aș dori să vă rog să ne sprijiniți în apărarea acestui instrument care a schimbat lucrurile atât la fața locului cât și în ce privește percepția pe care cetățenii o au asupra Uniunii Europene. De asemenea, am înțeles că programul pentru schimbare socială și inovare e în faza cea mai uh, avansată. Dezbaterile de la Consiliu sunt în curs și se pare că în viitor s-ar putea să avem un acord la Consiliu. Nu o să intru în detalii acum, pentru că încă sunteți în uh, faza de finalizare a propunerii dumneavoastră, însă aș dori să vă reamintesc că și acesta este un instrument foarte important pentru că Comisia poate lua acțiuni la nivel european. De asemenea, am mai sugerat ca acest, uh, pentru acest instrument să existe câteva uh, niveluri procentuale în ce privește alocarea fondurilor și credem că sunt necesare. Stimați deputați, Scopul principal al dialogului nostru de astăzi este să avem un schimb de opinii în ce privește uh, programul Comisiei pentru 2013. Sunt gata să ascult intervențiile dumneavoastră, să iau notă de sugestiile dumneavoastră în ce privește pregătirea programului pentru anul 2013. Acest an nu va fi uh, marcat de mai puține provocări decât 2012. Trebuie să ne asigurăm că pachetul angajare e cu adevărat pus în aplicare și că potențialul său de a modifica uh, peisajul în domeniul uh, ocupării e cu adevărat optimizat. Aștept la am auzit uh, apelul Parlamentului de a iniția o, uh, un dialog structurat și să-l sprijinim prin investiții. Sigur că suntem, ne confruntăm cu multe uh, provocări, portabilitatea pensiilor, inclusiv includere activă, populația, curs de îmbătrânire, etnia romă și așa mai departe. Dar, iată, am venit să vă ascult uh, și să fac tot ce îmi stă în putință pentru a vă răspunde la întrebări. Doamnă președinte, stimați deputați, vă asigur dinainte de atenția mea necondiționată. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnule comisar. Prin prezentarea dumneavoastră ne-ați oferit o vedere de ansamblu asupra propunerilor în curs de dezbatere, care sunt foarte bogate. De asemenea, ne arătați cum interacționează portofoliul dumneavoastră cu alte acțiuni și cu alte politici Uh, de la comisie și în acest spirit vom uh, deschide partea care ne revine din dialogul nostru structurat și aș dori să dau în primul rând uh, cuvântul coordonatorilor, domnul Ceabaori pentru PP. <clears throat> Mulțumesc frumos, doamnă președinte. ne-am exprimat de mai multe ori nemulțumirea vis-a-vis -vis de ceea ce înseamnă lucrările Comisiei Europene, spunând că uh, deputații ar dori să lucreze, dar uh, nu au propuneri pe baza cărora să lucreze. De aceea îi mulțumesc domnului comisar pentru că a venit, este o practică foarte utilă și iată că sosesc și propunerile la care să lucrăm. Uh, și trebuie să ne exprimăm nu doar criticile vis-a-vis -vis de acestea, ci și mulțumirile. Am câteva întrebări pe care vreau să vi le adresez, dar nu o să-i privesc pe ceilalți deputați de posibilitatea de a lua și ei cuvântul. Ne bucură existența acestui pachet de ocupare, dacă ați uh, hotărât cu privire la anumite propuneri, uh, noi o să le dezbatem, dar este puțin frustrant pentru noi că ele vor sosi cu foarte puțin timp înainte de Consiliu. Vom avea însă ocazia să ne formăm o poziție și o opinie vis-a-vis -vis de ele. Încă nu este foarte clară punerea în practică a acestor propuneri. E vorba de autoritățile naționale, Uh, mai e și problema fondului social și aspectele financiare. V-am auzit și văd că înțelegeți bine problemele noastre. Sunt foarte multe idei bune, dar dacă nu sunt bani, dacă nu sunt fonduri, atunci statele membre sunt cele care trebuie să găsească credite în funcție de priorități. Însă asta depinde întotdeauna de posibilitățile financiare ale statelor membre. În anumite state situația este mai bună, situația ocupării forței de muncă este destul de solidă, în timp ce în alte state nu există mijloacele necesare pentru a putea integra aceste programe. Legătura cu politica de coeziune este foarte importantă și am vorbit deja despre acest lucru cu ocazia liniilor directoare în domeniul ocupării forței de muncă. Spuneam atunci că este important să subliniem importanța politicii de ocupare și, domnule comisar, trebuie să continuăm să cooperăm cât mai strâns cu putință fiindcă rămân întotdeauna uh, probleme de rezolvat. În ceea ce privește detașarea lucrătorilor, sunt de acord cu uh, principiile pe care mergeți. Într-adevăr, sunt prea multe reguli, prea multe controle, prea multă birocrație. Dar aceste propuneri au ajuns acum la Parlament vom, și vom discuta pe marginea lor. Monti 2. Aici trebuie să lămurim lucrurile vis-a-vis -vis de drepturile lucrătorilor. Ne putem exprima opinia, dar Consiliul este cel care va lua decizia finală. Oricum însă trebuie să se ajungă la un consens. Vis-a-vis -vis de celelalte aspecte, doamna Elizabeth Moran va vorbi despre ele. Iar în ceea ce privește fondul de ajustare la globalizare, uh, veți auzi de la doamna Bauer. Președinta, mulțumesc, Alexandru Sercas și apoi... Doamna Schrotter din partea verzilor. Domnul Sercas acum. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc și domnului comisar și, dacă nu mă înșel, este a treia oară când uh, avem uh, șansa de a fi, ca dumneavoastră să fiți alături de noi. În plenară, la reuniunea coordonatorilor și acum uh, în, la reuniunea comisiei noastre. Sper că acesta să fie un semn pozitiv care să arate că e un, o schimbare a percepției din partea uh, comisarilor. Pentru și mă bucur acest lucru, fiindcă vorbim despre rolul, elementele sociale și de rolul pe care îl joacă Parlamentul European în procesul luării deciziilor în sistem comunitar. Și vă mulțumesc că ați venit uh, și că ne ascultați atât de des și aș vrea să mulțumesc și colegilor dumneavoastră și sper că cu toții să țineți mai mult cont de Parlamentul European. Este important să ne ascultați, desigur, dar trebuie și să țineți seama de ceea ce spunem. Eu vorbesc în numele grupului socialist pentru că noi, în grupul nostru, ne interesăm de ceea ce se întâmplă la nivelul Colegiului Comisarilor. Și astăzi trebuie să recunoaștem că ceea ce s-a întâmplat până în prezent nu face decât să crească problemele sociale, șomajul e mai mare și așa mai departe. De aceea eu cred că trebuie să schimbăm lucrurile într-adevăr și nu doar din perspectiva filozofiei, așa cum se întâmplă în cadrul pachetului pentru ocupare. Într-adevăr și aceasta este o abordare pozitivă, este o abordare diferită în ceea ce privește drepturile, egalitatea uh, de șanse, calitatea, creșterea, dar deocamdată nu este decât o filozofie fie. Este doar un discurs frumos. În practică nu e încă nicio schimbare și nu avem încă nici legislație care să acopere lacunele enorme care există în Europa, nu doar pentru a face față problemelor uh, șomajului și tragediei cu care se confruntă numeroase țări din această perspectivă. Și aici, domnule comisar, vreau să vă felicit pentru schimbările care s-au produs, atât de natură semantică, cât și de natură filozofică. Dar trebuie să atragem atenția asupra faptului că Uniunea Europeană nu e suficient urgente măsuri concrete pentru a ajuta persoanele care au probleme, cum este șomajul, de exemplu. Și, domnule comisar, nu servește la nimic să venim cu asemenea discursuri pentru un stat care are o rata șomajului de 20 sau 40% în rândul tinerilor. Uh, Spuneați că ați încercat să ajutați statele membre, domnule comisar, însă eu cred că trebuie să existe o coerență la nivelul politicii sociale și de sprijin și totodată la nivelul politicii economice și fiscale spuneți că veți ajuta statele membre, că le veți sprijini, după care uh, veți, totodată le spuneți cum să își uh, folosească bugetele, dar câtă vreme nu există o politică fiscală de luptă împotriva deficitului, aceste state membre nu au nicio capacitate reală să poată să vă urmeze recomandările. Și dacă există o politică de ajustare, există o, avem aici politica socială, uh, și alte instrumente europene, dar câtă vreme lucrurile nu se schimbă la acest nivel, atunci consiliile nu servesc la prea mare lucru. Mă opresc aici pentru că sunt și alți colegi socialiști care vor să intervină. Dar uh, vreau să vă spun că pachetul pe care ni l-ați prezentat este splendid, cu condiția să fie în coerență cu guvernanța economică și să nu existe co uh, contradicții între ce spunem și ce facem. Cele două poziții trebuie să fie coerente și ele. Și în final, domnule președinte, aș vrea să evoc problema mobilității lucrătorilor și Uh, o să fiu mai uh, drăguț în ceea ce vă privește în acest sens. O să încercăm să vă susținem. Într-adevăr, am vorbit despre fondul de ajustare la globalizare și aici sprijinul nostru va fi total. Și asta pentru că este important acest fond în uh, vremurile de crize cu care se confruntă Europa. Este important pentru a ajuta regiunile în criză, sectoarele în criză, și, dar acest fond nu trebuie deturnat în alte scopuri, cum ar fi uh, formarea șomerilor. Cred că aici trebuie să găsim altceva. Mulțumesc frumos. Președinta, doamna Schroeter și după aceea domnul comisar va răspunde uh, primilor trei intervenienți. Doamna Schroeter, aveți cuvântul. Suntem. Mulțumesc, doamna președintă. Două lucruri doresc să introduc în discuție. În primul rând, fondul social. Este foarte greu ca uh, să luptăm pentru această cotă de 25%, dar există alianțe la ministrii muncii, de pildă, și la cei care pot să fie purtători potențial de proiecte. Deci să nu distrugem această șansă de alianțe dacă uh, lăsăm regulamentul așa cum este, pentru că acest regulament în articolul 4 prevede că uh, nu este aplicabil uh, politica uh, pe piața muncii în clipa de față. Eu v-aș ruga în legătură cu acest punct să permiteți o mai mare flexibilitate pentru a putea găsi aliați. Cel de-al doilea punct este vorba despre uh, directiva privind detașarea lucrătorilor. Dumneavoastră spuneți că măsurile naționale de inspecție ar trebui să fie clarificate, dar ceea ce faceți dumneavoastră este să le limitați. Am spus săptămâna trecută că cea mai mică limitare ă, de scătușează, de fapt, energiile infracționale pentru ca lucrătorii să fie exploatați. Eu mă întreb, de ce doriți dumneavoastră să limitați puterile inspectorilor naționali? Dumneavoastră credeți într-adevăr că printr-un asemenea sistem pe care îl propuneți puteți înlocuiți, de fapt, controlele pe plan național? Uh, thank you much. Uh, <coughs> well. Mulțumesc frumos! Mă bucur că și dumneavoastră considerați acest pachet foarte util și sunt de acord cu domnul Sercas vis-a-vis -vis de importanța reconcilierii obiectivelor politicii economice și financiare pe de o parte și a uh, celei de ocupare și sociale pe de altă parte. Această reconciliere nu se poate efectua în cadrul pachetului în sine. Uh, de aceea trebuie să ne ocupăm de ea după adoptarea pachetului în cadrul Comisiei, în uh, procesul semestrului european. Dar sunt sigur că știți acest lucru. Acest pachet va uh, reprezenta și va fi discutat și de Consiliu, care în 1 martie, în concluziile sale, a menționat uh, primul uh, pachet pentru ocupare, ceea ce înseamnă că și șefii de uh, state și de guvern vor reveni la acest punct de pe ordinea de zi. Ceea ce cred și sper eu foarte mult este că acest pachet să uh, reprezinte baza sau temelia unui alt fel de politică, unei alte strategii, o cale veritabilă și sustenabilă de ieșire din criză. Pachetul are toate elementele cheie. Am uh, răspuns uh, deficiențelor uh, anterioare ale Uniunii în acest uh, sens. Am uh, tratat de asemenea polarizarea performanței economice și situației ocupării în Uniunea Europeană, oferind mai multe instrumente pentru mobilitate și pentru susținerea lucrătorilor, mai ales a tinerilor care vor să-și găsească um, un loc de muncă în alt stat membru. Prin urmare, trebuie să lucrăm la acest pachet, nu doar uh, pentru uh, punerea sa în aplicare, ci și la nivel mai extins, pentru ca el să aibă impact uh, de asemenea la un nivel mai larg. Sigur, trebuie să existe și implicații financiare. În ceea ce privește realocările pentru perioada uh, actuală și aceste elemente, uh, ele au fost deja uh, folosite în uh, inițiativa privind oportunitățile pentru tineri. Uh, în pachetul pentru ocupare există o uh, raportare la prima etapă și vom continua să oferim informații pe măsură ce echipele de acțiune revin uh, din uh, cele 8 state membre concentrând realocarea pentru ocupare, în special pentru tineri. Dar nu este doar o coincidență faptul că punem accentul pe importanța instrumentelor financiare pentru următoarea perspectivă financiară. Am auzit ce a spus doamna Schroeter vis-a-vis de nevoia de flexibilitate. Sigur că atunci uh, când uh, cadrul financiar multianual ajunge în uh, etapa de decizie, va fi necesară o anumită flexibilitate. Însă, în această etapă, cred că este mai bine să folosim mai multe argumente și să avem un caz mai puternic pentru propunerea originală pe care am făcut-o, pentru ca instrumentele să fie pe deplin justificate și la fel și soluțiile uh, specifice, urmând ca ulterior să vedem unde putem stabili o flexibilitate legitimă și justificată fără a submina caracterul și adevăratele obiective ale acestui instrument. În ceea ce privește pachetul uh, pentru detașare, sper să nu fie prea birocratic, după cum spunea domnul Ori, Sper că am reușit să constrângem noile elemente și cerințe practice, să le limităm la nivelul absolut uh, necesar, de aceea am selectat o industrie, construcțiile, unde s-au uh, întâmpinat cele mai multe probleme, și unde sunt necesare uh, uh, noi soluții și adevărate um, acțiuni pentru a elimina cazul și uh, cazurile problematice și riscul de controverse. Însă, altfel, nu s-a mai creat un alt strat birocratic față de directiva originală prin acest pachet. Inspecțiile sunt limitate Uh, și asta uh, ca să-i răspund uh, doamnei Schröter, deși am mai răspuns și domnului Turunen în trecut cu privire la această problemă, limitarea se aplică doar pentru a respecta în totalitate dreptul comunitar existent și niciun, nu există nicio altă considerație de alt sens. Președinte, mulțumesc. Începem cu doamna Moran Chartier și apoi doamna Steven, domnul Steven Hughes. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar, că ați venit din nou în fața comisiei noastre pentru a vă prezenta pachetul pentru ocupare și a-l discuta cu noi. După cum a spus unul dintre colegii mei înaintea mea, Atât filozofia este interesantă, atât și propunerile practice, atât de necesare astăzi. Și pentru ca acest pachet să fie într-adevăr eficient, pentru ca el să schimbe cu ceva situația insuportabilă cu care ne confruntăm astăzi, vis-a-vis -vis de creșterea șomajului, această practicalitate este necesară. Și de aceea o să vă pun patru întrebări și o să vă fac o sugestie. Primul punct se referă la cerere. Ați spus că în acest pachet pentru ocupare plecați de la cererea de locuri de muncă. Eu cred că astăzi interesul nostru este să mergem la nivel operațional, astfel încât în fiecare branșă profesională să poată exista un adevărat caiet de sarcini al definițiilor uh, locurilor de muncă la care ne așteptăm să apară. Pentru că se vede foarte bine pe teren că în diversele branșe profesionale nu se știe clar în ce direcție se merge. Trebuie să se, cerne, uh, să se cearnă cerere exactă pentru a exista o coerență a formărilor uh, pe termen scurt, a validării experiențelor pentru a putea uh, intra în realitatea acestei cereri. 2 ați plecat de la trei uh, obiective clare, economie verde, uh, TIC și uh, servicii. Dar o să vă spun și se vede acest lucru și în Fondul Social European că locurile de muncă evoluează și această evoluție se referă la toate meseriile. Nu trebuie să uităm pentru că dacă nu, ne vom confrunta cu excluziune profesională. Al treilea lucru pe care l-ați subliniat se referă la stagiile tinerilor. Spuneați că Vreți ca politica dumneavoastră să țină seama de acest, să se axeze pe acest punct sensibil și domnul Sercat spune într-adevăr cât de atinși sunt tinerii de șomaj, uh, dar nu trebuie să dezvoltăm stagiile, ci să dezvoltăm stagiile care permit integrarea profesională, pentru că adevărata problemă este că de prea multe ori tinerii sunt folosiți uh, să, pentru aceste stagii fără a li se oferi un viitor. Trebuie să ieșim din aceste stagii fără viitor. Și al patrulea punct la care vreau să mă refer uh, vizează validarea uh, competențelor. vedem în asociații, în actele de voluntariat, că se dezvoltă foarte multe competențe și nu există nicio validare a acestor competențe dobândite prin voluntariat care ar permite mobilitatea despre care vorbeați, evoluția în carieră. Deci, haideți să deschidem acest șantier și să permitem validarea experiențelor dobândite în asociații și în voluntariat. Mulțumesc, doamnă președinte. Stephen Hughes. Stephen Hughes și după aceea Eddie Bauer. Stephen Hughes. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc, domnule comisar pentru uh, angajamentul dumneavoastră în ce privește ocuparea forții de muncă, dar și a salariilor. Eu aș vrea să abordez două subiecte. Am fost de acord cu ceea ce s-a spus până acum în legătură cu pachetul propus de dumneavoastră privind ocuparea forței de muncă, dar cunoaștem de fapt evoluțiile guvernanței macroeconomice în diversele țări. Motivul pentru care uh, nu uh, găsesc argumente este că în acest uh, pachet de linii uh, directoare privind angajarea forței de muncă pe care am făcut-o noi în 1997, existau anumite prevederi clare în ce privește timpul de lucru de pildă, iar analiza trebuia să fie valorificată în strategia noastră privind ocuparea forței de muncă. Eu cred că trebuie să evităm tot ceea ce este periculos conform cunoștințelor dobândite. Trebuie să ne gândim care sunt standardele, standardele privind profesiile și activitatea. Trebuie să existe câțiva indicatori care au fost uh, verificați în practică și care trebuie să figureze în contractele de muncă. Deci este uh, o experiență din 97 până acum pe care ar trebui să o valorificăm. Iar în ce privește pachetul de măsuri privind detașarea lucrătorilor, nu vreau să repet tot ceea ce s-a spus în plenară săptămâna trecută, dar s-a spus printre altele, că propunerea dumneavoastră nu acordă o uh, primordialitate în ce privește dreptul de a presta servicii, de asemenea nu există prevederi clare în ce privește dreptul la grevă. Trebuie să existe un echilibru Dreptul la asociere și dreptul la grevă sunt drepturi fundamentale care figurează în Carta Drepturilor Omului iar dreptul de asemenea de a presta servicii transfrontaliere nu figurează în Carta Drepturilor Fundamentale. Deci, ă, cum ar trebui ca acele drepturi fundamentale să nu fie prioritare? Pentru că dreptul la grevă primează, inclusiv în ce privește ă, pre prevederile constituționale. Deci, există dificultăți care decurg din acest pachet pe care îl propuneți. Și uh, mă întreb cum ați ajuns la propunerile pe care le-ați avansat. Edith Bauer și după aceea Iuta. Intervenție fără microfon. It's Tehát elsősorban azt szeretném mondani, hogy în primul rând, aș vrea să spun că eu am constatat cu plăcere că s-a schimbat o paradigmă, inclusiv prin încercarea de a crea investiții în locurile de muncă pentru a veni în întâmpinarea cererii. Constat o evoluție pozitivă. Ne apropiem acum de rezolvarea acestei probleme din punct de vedere al cererii. Dar se pare că în felul acesta tinerii s-ar putea afla în fața a noi provocări, pentru că ei trebuie să se pregătească conform acestei evoluții. Persoanele mai în vârstă vor fi defavorizate, de aceea soluția propusă nu mi se pare a fi optimă. Aș face și o observație. Se pare că pentru moment există foarte multe obiective propuse, multe programe, dar se bazează pe aceleași fonduri. Și uh, ar trebui ca banii să fie utilizați pentru programe diferite. Ceea ce mă îngrijorează pe mine este că există prea puțină transparență, este prea puțin vizibil de unde să uh, fie folosiți banii pentru realizarea diverselor obiective. Am și o întrebare. Care este legătura între diferitele fonduri europene sociale și Fondul European pentru Întreprinderi. Cred că ar fi o inițiativă interesantă pentru a combate șomajul, dar nu știu exact cum vor putea funcționa lucrurile în practică. O a treia observație, dacă îmi permiteți, este legată de fondul de ajustare la globalizare. După cum s-a spus de către domnul comisar, trebuie să vedem cum putem înțelege această propunere, pentru că există o politică agricolă deja foarte generoasă, cu o serie întreagă de instrumente eh, care sunt acum la dispoziția fermierilor, de cum uh, am putea să folosim Fondul European de Ajustare la Globalizare uh, da, uh, exclusiv în domeniul agricol. Pentru că în urma acestei inițiative se poate ajunge la o situație ușor confuză, dacă instrumentele ar putea să fie folosite în favoarea unor obiective care nu sunt foarte transparente sau nu sunt foarte coerente. De ce nu ne servim de un instrumentar mai coerent, uh, clar țintind spre un anume obiectiv, spre o anume țintă? Deci, ar trebui ca uh, acest fond european de ajustare la globalizare să uh, nu ajungă la un moment dat uh, situația ca uh, banii să fie epuizați fără să se atingă obiectivele propuse. Ca atare, Parlamentul European nu este foarte entuziast în ce privește această propunere. Spuneți că este nevoie de eliminarea obstacolelor din uh, piața muncii în interiorul pieții interne unice. Nu am avut timpul necesar să vă pun această întrebare până acum. Intenționați oare prin acțiunea dumneavoastră, să verificați um, care sunt profesiile pe care diversele state membre le au în vedere pentru um, a atrage eventual lucrători, pentru că se pare că legislația comunitară se referă doar la profesii care sunt uh, esențiale pentru buna funcționare a fiecărui stat și în felul acesta se leagă de problemele legate de cetățenie. Mulțumesc, uh, îi vom da cuvântul și doamnei Steinbrück și după aceea auzim răspunsurile domnului comisar. Domnule comisar, V-ați referit în intervenția dumneavoastră și la pachetul ocupațional pe care l-ați prezentat săptămâna trecută și aici este prevăzut și acțiunea EURES, Serviciile Europene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Bun, dumneavoastră ă, spuneați că din acest fond ar trebui să ajungă bani și în ce privește fondul de ajustare la globalizare. Eu m-am ocupat de activități eh, de parteneriat care implică o colaborare între patru state învecinate. Din punctul meu de vedere, eh, eu cred că acestea n-ar fi măsuri verticale. Mie mi se pare că eh, sunt de obicei implicate câte patru state membre, dar mi s-a spus că Uh, nu ar fi posibil ca acest efort financiar să poată să fie finalizat transfrontalier. Eu cunosc foarte bine aceste asemenea probleme din experiența landurilor federale germane. Cum doriți dumneavoastră să stimulați activitatea în cadrul acestor parteneriate de vecinătate între statele membre? Ne dorim o mare mobilitate a lucrătorilor, inclusiv în aceste regiuni transfrontaliere. Ce garanții puteți crea dumneavoastră pentru stimularea acestei libertăți de circulație? Și aș vrea să mă refer și la un subiect legat de detașarea lucrătorilor și de controlul instanțelor naționale. Eu am urmărit activitatea de pe șantiere din Germania, din Franța și am constatat că există probleme legate de controlarea activităților firmelor care funcționează sub formă de cutie poștală. Cum poate administrația implicată în activitatea de construcție să efectueze controlul. Noi ar trebui să primim o evidență, astfel încât lucrătoarele și lucrătorii care sunt detașați să aibă informații, inclusiv în limba maternă, în legătură cu țările spre care se pot îndrepta am, uh, aș putea să vă dau foarte multe experiențe din practică și aș vrea să le furnizez comisiei și nu provin doar din domeniul șantierelor de construcție, care dovedesc că este nevoie nu doar de un control efectuat paușal, ci de către instituțiile europene, dar evident și printr-o rețea uh, a uh, instanțelor naționale. Și acum cuvinte de laudă adresate comisarului în ce privește necesitatea salariului minim. Chiar și pentru țara mea este important și găsesc că este un foarte bun instrument de combatere a sărăciei. Pe de altă parte, există și intervenții din partea Comisiei um, în ce privește deciziile care s-au luat în anumite state membre privind salariile minime și contractele tarifare. Există puțin acțiuni divergente. Mi-aș dori ca întreg efortul să fie în favoarea introducerii unor salarii minime. Domnule comisar, vă propun să răspundeți la aceste întrebări. Și pe lista mea mai figurează Ole Christiansen și Richard Falk. Dacă doresc alți colegi să intervină, doamna Deli, și după aceea închidem lista întrebărilor. Domnule comisar. I try to answer as much as... Voi încerca să răspund la întrebări într-un ritm poate mai alert decât în runda anterioară pentru a permite și altor vorbitori să intervină. Au fost elaborate planuri de acțiune, inclusiv în ce privește comunicarea, mai ales în cele trei sectoare menționate, iar uh, în ce privește ocuparea uh, tinerilor. Sper că până la finele acestui an vom avea concluzii ale studiilor efectuate și bineînțeles că fie uh, EFS-ul sau alte inițiative de acest uh, tip uh, vor suporta și uh, modificări. Eu cred că în sectorul verde vor exista oferte crescute pentru uh, că noi dorim să investim în ce privește dexteritățile, competențele tinerilor și uh, profesiile din acest domeniu în Europa. Aceste planuri de acțiune trebuie să fie realizate într-o bună colaborare cu uh, portofoliile specializate, mediu, sănătate, competențele domnului comisar Dali. Și în ce privește implementarea acestor planuri de acțiune, de asemenea, uh, vom colabora. Uh, textul elaborat de noi. Iar în ce privește control, eu cred că nu trebuie să limiteze um, inițiativele pe plan național. Iar când vorbim despre o reformă a pieței muncii, trebuie să uh, analizăm reforma pe care statele membre o desfășoară și de adesea ele sunt marcate de situația specifică din fiecare țară și uh, au mai puțin trăsături generale pe plan european. Dar, bineînțeles, vor exista discuții privind acest pachet. Parlamentul și Consiliul uh, își doresc uh, dialogul cu partenerii sociali și la începutul lunii septembrie vom avea o conferință privind ocuparea forței de muncă și uh, vom discuta dimensiunile analitice și practice pentru a face propuneri pentru o mai bună implementare. Deci, în mod evident, nu ne aflăm deja la finalul acestui proces, ci uh, am declanșat o nouă abordare pentru o nouă perioadă, astfel încât Europa să poată să uh, iasă din această recesiune, inclusiv în ce privește ocuparea forței de muncă. Iar în ce privește fondul de ajustare la globalizare, nu este afectat uh, primordial uh, sectorului agricol. Doamna Bauer um, are o abordare specifică din acest punct de vedere, dar noi ne gândim acum mai ales la ocuparea forței de muncă în sectorul rural. Iar uh, uh contribuția privind fermierii este limitată în noua propunere privind fondul de ajustare la globalizare și noi sperăm ca această abordare să fie acceptată în cele din urmă. Și ceea ce am spus anterior, doamne Schröter, este valabil și aici. Trebuie să vedem care este soluția optimă pentru ca acest instrument să funcționeze uh, într-o formulă optimă. Deci, noi constatăm că există o creștere îngrijorătoare a șomajului în anumite regiuni și avem capacitatea să intervenim prin acest instrument pentru a rezolva această problemă. În ce privește salariul minim. Spuneați că există aparent o contradicție în practică. S-ar putea să existe această contradicție în țările în care există criza de uh, o magnitudine uh, nemai întâlnită în ultimii ani. Eu cred că uh, această situație este mai degrabă excepțională nu trebuie să devină regula. Bineînțeles că în Grecia ă, nivelul a trebuit să fie scăzut pentru acest salariu minim datorită crizei. Deci am avut ocazia să discutăm inclusiv cu partenerii sociali din Grecia la Atena acest aspect și sper ca după ajustare aceeași abordare să poată fi aplicată în relația cu toate statele membre, dar în clipa de față problema nu ține doar de dificultățile de aplicarea principiilor privind salariul minim garantat, ci și de uh, conceptele care țin de devalorizare internă. sunt probleme legate de acest risc financiar. Iar în ce privește Monti 2 și problema drepturilor fundamentale, pot să spun că am ajuns la această propunere în urma uh, unor discuții intense. A trebuit să încercăm să păstrăm un bun echilibru pentru ca acest drept să devină aplicabil și în practică. Acesta a fost rațiunea propunerii pe care noi am făcut-o și uh, Sigur că uh, aștept comentarii din partea dumneavoastră pentru că va trebui să mai discutăm aceste aspecte. Doamna Steinbrück, nu sunteți mulțumită de răspuns? Comisarul nu a răspuns la două din întrebările mele privind parteneriatele eh, de vecinătate și în legătură cu detașarea lucrătorilor. Permiteți-mi atunci să lăsăm și pe cei trei colegi înscriși să-și pună întrebările și poate domnul comisar va reveni. Ole Christensen și după aceea Richard Falk. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă refer și să continui uh, intervenția colegului Stephen Hughes, care a vorbit despre Monti 2. Sunt sigur că s-a încercat uh, să se găsească un echilibru și e adevărat că e foarte greu să se găsească un echilibru între regulile pieței interne, pe de o parte, și drepturile fundamentale, pe de altă parte. Domnule comisar, la Strasbourg ne-a spus deja că nu era vorba de un, o reglementare europeană, atunci când s-a vorbit despre dreptul de grevă. Deci că nu se vorbește despre o limitare a dreptului de grevă. Însă cum putem să explicăm uh, justificarea anumitor hotărâri acordate în cadrul uh, regulamentului Monti 2? Pentru că avem impresia că uh, dacă luăm articolul 2 din regulament, observăm că e vorba de articole care au întâietate uh, Uh, față de dreptul în ce privește soluționarea litigilor. Pentru mine însă nu e vorba de o competență comunitară, ci de o competență națională, pentru că e vorba de dreptul de a încheia anumite acorduri și de a uh, organiza dreptul la grevă. De ce nu au fost ascultați partenerii sociali? Pentru că e vorba de un aspect foarte important. Și am putea avea impresia că uh, Astfel se încalcă uh, prevederile Organizației Internaționale a Muncii și drepturile fundamentale, pentru că nu se face uh, niciun fel de deosebire între aceste drepturi. Sunt sigur că s-a încercat găsirea unor soluții, dar până la urmă nu s-a făcut decât să se complice lucrurile prin acest, uh, această reglementare Monti 2. Iată, uh, dezbaterea devine tot mai animată, domnul Richard Farber și după aceea Karin Maneli. Mulțumesc foarte mult. Domnule comisar, credeți că pachetul pe care tocmai ni l-ați prezentat uh, e util? Eu nu prea cred. Și a doua întrebare, de ce nu se apără Uniunea Europeană? De ce nu își apără Europa piața împotriva importurilor de bunuri din uh, Eh, țări în care există salarii foarte eh, mici, eh, unde nu se respectă drepturile lucrătorilor și așa mai departe. De ce nu se impun taxe vamale când se importă astfel de bunuri? Și o a treia întrebare, cum se face că în Europeană există paradisuri fiscale? Iar în ceea ce privește salariile minime, în acest domeniu aș dori să spun că e adevărat că fiecare pas uh, adoptat în uh, domeniul drepturilor sociale, e clar că se va pune problema subsidiarității. Și scopul este să se mențină avantajul comparativ, respectiv să se mențină Uh, salarii scăzute și drepturi sindicale tot mai puține. Ați vorbit despre dreptul de grevă. În Cehia și în Ungaria se pregătesc, sunt în curs de pregătire uh, legi pentru a îngrădi acest drept. La Strasburg uh, foarte des criticăm nerespectarea drepturilor omurilor, însă când, în afara Uniunii Europene, însă când se încalcă aceste drepturi pe teritoriul Uniunii Europene, cam tăcem. Mulțumesc! Mulțumesc! doamna Karima Deli și apoi o voi pune și eu, domnului comisar, o întrebare. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, mă bucur de faptul că, iată, Comisia încă a pornit pe calea tranziției ecologice și sociale a economiei. Încă n-am ajuns acolo, dar uh, uh nu trebuie speranța că vom ajunge. Aș dori să vă vorbesc despre economia verde. Uh, în documentul dumneavoastră spuneți că trebuie să investim în sectorul energetic, trebuie să încurajăm tehnologiile ecologice foarte bine, pentru că aceasta este tranziția ecologică, însă mi se pare că Comisia nu prea reușește să vină cu o soluție pentru uh, lucrătorii mai puțin calificați și pentru seniorii de pe piața muncii. Uh, comisia spune că ei ar trebui să dea dovadă de flexibilitate, că ar trebui să se adapteze. Nu e corect pentru că aceste locuri de muncă ecologice ar trebui să fie valabile pentru toată lumea și nu doar uh, pe cei care sunt cumva lăsați de izveliște. În al doilea rând, atunci când se vorbește despre locuri de muncă verzi, ar trebui să uh, punem accentul pe pe locuri de muncă decente și care nu pot fi delocalizate. Ce înseamnă acest lucru? Trebuie să îmbunătățim securitatea și siguranța la locul de muncă. A doua întrebare a mea este simplă. Intenționați să uh, lansați o uh, strategie europeană în ce privește securitatea și siguranța la locul de muncă. Apoi, în ce privește flexibilitatea muncii. Comisia promovează uh, flexibilitatea pe termen lung pentru a evita concedierile, uh, pentru a încuraja uh, competitivitatea întreprinderilor, de asemenea militați pentru securitatea profesională, însă problema este că Comisia identifică costul contractelor pe durată nedeterminată care duc, uh, spune Comisia, la o fragmentare a pieței muncii. Deci, uh, diferența între uh, contractele pe durată nedeterminată și contractele pe durată determinate uh, multiple. Ori eu cred că nu suntem încă pregătiți să reglementăm contractul pe durată nedeterminată. Și în fine, domnule președinte, eu mă bucur că Comisia recunoaște că doar muncind nu mai poți să trăiești decent. E bine că spuneți acest lucru. Mai anunțați că veți lansa un dispozitiv de salarii minime în Europa, în țările în care nu există salarii minime. E un lucru bun în sine, însă uitați ceva, respectiv că salariile minime trebuie să evolueze în mod flexibil, fără însă a uitat nivelul de trai decent Respectiv că ar trebui ca fiecare european să aibă garantat dreptul la o viață decentă, primul aspect și un al doilea aspect, promovați uh, salariile minime pe sectoare, care ar fi utile pentru a sprijini crearea de locuri de muncă. Însă, atenție, uh, vă lansez un avertisment, pentru că riscăm să impunem o concurență suplimentară între lucrători, ceea ce este periculos. Și, în fine, o temă majoră pentru uh, societatea noastră, problema tinerilor. Veniți cu o evidență, colega mea Emilie Turină o susțină, această garanție pentru tineret pentru, până în 2012. O cartă în ce privește calitatea stagiilor. Și eu uh, nu pot decât să vă încurajez să continuați să Uh, faceți efort în acest sens, pentru că această carte ar trebui să fie impusă statelor membre. Însă aș dori să vă întreb cum veți proceda, cum intenționați să impuneți această carte uh, statelor membre. Vă mulțumesc. Mulțumesc, uh, spune președinta. Nu o să intru în amănunte, în amănuntele dezbaterii pe care o vom avea pe fiecare element al dezbaterii care este în discuție. Vom avea mai multe prilejuri, mai ales în ce privește pachetul uh, ocupare. Vom putea să revenim asupra uh, dezbaterii lansate de dumneavoastră în ce privește salariile minime. Dar aș dori să revin asupra unui aspect pe care l-am mai discutat uh, în câteva rânduri. N-am avut impresia că face parte din foaia dumneavoastră de parcurs pentru următorul program de lucru al Comisiei. E vorba de uh, legăturile cu Organizația Internațională a Muncii, OIM. În primul rând, în ce condiții, pentru că având în vedere că Uniunea Europeană are personalitate juridică și deci ne putem închipui că pe viitor Uniunea Europeană ar putea să facă parte de, uh, să, să fie uh, semnatară explicită a convențiilor OIM și apoi, în aceeași ordine de idei, ce intenționați să faceți față de statele membre Uh, care nu au ratificat convențiile OIM și uh, apoi cum dați curs solicitărilor Parlamentului European pentru ca OIM să facă parte din uh, dialogurile tripartite din Troica Uh, supravegheată de un stat membru. Domnule comisar, aveți 10 minute ca să răspundeți la aceste întrebări și să finalizați dezbaterea noastră și poate eventual puteți să răspundeți și la întrebările cărora doamna Steinbeck nu a primit răspuns. Mulțumesc, aș dori să mă refer la cele două aspecte care nu au fost uh, Uh, uitate, ci pe care le-am uh, sărit, din păcate, capacitatea uh, transfrontalieră a, transfrontalieră a fondului social european și altor instrumente. Scopul nostru este să încurajăm aceste oportunități transfrontaliere. Există referințe explicite în acest sens mai multe acum decât în trecut dacă considerați că există o limitare inutilă sau nejustificată în uh, fondul social european sau în alte uh, fonduri sau instrumente, ar trebui să discutăm în termeni concreți, pentru că sigur că noi ne dorim să facem cât putem uh, pentru a înlesni uh, cooperarea și ocuparea transfrontaliere. În ce privește așa numitele limitări, legate de directiva sau propunerea de directivă privind detașarea lucrătorilor. Deci al doilea set de întrebări. Statele membre sunt libere să meargă și mai departe decât am propus noi. De exemplu, am spus că uh, răspunderea colectivă ar trebui să fie intro, uh, uh, introdusă. Uh, ar trebui ca acest principiu să se aplice peste tot, dar sigur că statele membre pot să meargă și mai departe să meargă dincolo de acest uh, regulament. Altele, alte elemente din pachetul de Monti 2, așa cum a spus uh, domnul uh, Christensen, care a revenit la acest pachet, s-ar putea să avem un conflict între drepturile fundamentale ale lucrătorilor, dreptul la grevă și un alt drept foarte important, esențial. De fapt, e vorba de una dintre libertățile principale care stau la temelia uh, pieței unice, chiar de la începutul uh, comunității europene. Într-adevăr, nu ar trebui să existe niciun fel de concurență sau de întâietate între aceste două drepturi, Și acesta a fost motivul pentru care am uh, instituit o astfel de propunere, pentru că aceste drepturi ar trebui să se completeze în situații concrete. Dreptul la drevă e un fel de garanție, dacă doriți, care are de-a face cu situații concrete în contextul pe piața muncii. Una dintre libertăți este fiind cea de a furniza servicii uh, și de a garanta libertatea de stabilire. Mai mult, în regulamentul de Monti 2, mecanismul ar trebui să fie un uh, instrument uh, practic pentru a evita conflictele care au fost atât de fervente în trecut și în cazul în care apar conflicte, în ciuda unei reglementări mai performante, ele ar putea să fie soluționate în mod mai performant, deci uh, făcându-se apel la o mai bună cooperare. Dacă acest pachet sau o altă inițiativă a Comisiei ar trebui să ocrotească mai bine piața europeană, la această întrebare aș dori să spun că ar trebui să fim prudenți când facem o astfel de afirmație. Cred că ar trebui să vedem dacă aceasta este problema adevărată. În ce privește Uh, balanța comercială europeană, dacă ținem cont de resursele naturale, putem spune că această balanță este pozitivă pentru Europa. Uh, deci Europa reușește să-și exporte produsele pe alte piețe, deci uh, relațiile comerciale cu restul lumii stau foarte bine, sunt echilibrate chiar și când ținem cont doar de energie și de resurse naturale. Cu toate acestea, sunt de acord că trebuie, într-adevăr, să dăm dovadă de mai mult realism când vorbim de relațiile noastre economice cu restul lumii, dar nu prin intermediul protecționismului. Ar trebui, de exemplu, să arătăm că protecția socială și drepturile sociale duc la o îmbunătățire a relațiilor comerciale cu alți parteneri și de aceea este foarte important ca în procesul G20 să nu uităm că în trecut s-au depus uh, eforturi și s-a ajuns la câteva uh, rezultate bune pentru a asigura uh, drepturi sociale, dialog social, siguranță la locul de muncă uh, mai bune cu partenerii noștri strategici. De asemenea, vă pot aminti și uh, decizia recentă a Comisiei în ce privește licitațiile publice, uh, care încearcă să aibă o abordare mai realistă mă refer la propunerea comisarului Barnier pe această temă. Deci, o parte din problemele menționate uh, țin de portofoliile altor comisari, uh, fiscalitate, relații comerciale și așa mai departe. În toate aceste domenii cred că au fost înregistrate progrese și credem că uh, suntem uh, îndreptățiți să avem o dezbatere în ce privește uh, viteza sau amploarea acestor progrese, însă ar trebui să avem o dezbatere și cu alți comisari. Dacă pachetul uh, ocupare aduce avantaje și pentru lucrătorii mai puțin calificați sau pentru seniori. Sigur că trebuie să ținem cont și de aceste categorii, însă și de această dată aș dori să vă spun că trebuie să vedem dacă aceasta este cu adevărat uh, problema. Uh, noi avem o strategie europeană pentru îmbătrânirea activă, nu este doar un angajament, ar trebui să avem și propuneri concrete. Uh, dar, în ce privește situația reală de pe piața muncii, uh, seniorii nu reprezintă problema cea mai gravă acum, chiar uh, în uh, vremuri de criză, rata ocupării la persoanele în vârstă au, a crescut de la an la an. Eh, iar în ce privește persoanele mai puțin calificate, sigur că ar trebui să le permitem și lor să eh, intre pe piața muncii și să se eh, califice, dar dacă ne uităm la situația reală de pe piața muncii, nu este categoria care a pierdut cel mai puțin în această perioadă de recesiune economică, ci persoanele cu studii medii Uh, efectul de polarizare al pieței muncii. Uh, cei care și-au pierdut cel mai mult locurile de muncă au apărut la persoanele, categoria persoanelor cu studii medii și acolo ar trebui să ne axăm noi eforturile. Sigur că trebuie să depunem eforturi, uh, să avem strategii pentru toate categoriile de lucrători, dar când vorbim despre un accent, intensificarea strategiilor, a eforturilor noastre, cred că ar trebui să vedem care sunt problemele cele mai grave cu adevărat Doamna Deli, sunt de acord cu ce spuneți în legătură cu siguranța și uh, securitatea la locul de muncă. Depune mm, eforturi pentru a ajunge la o strategie, dar uh, deocamdată facem o evaluare pe termen lung. Uh, vinerea trecută am lansat noua campanie de securitate și sănătate la locul de muncă și am avut ocazia să spunem că trebuie să finalizăm această evaluare în primul rând și să pregătim în același timp conținutul unei strategii și v-aș fi recunoscător dacă ne-ați putea ajuta să identificăm care sunt elementele cheie pentru o astfel de strategie pe termen lung. Apoi, garanția de care mă întrebați, mâine vom discuta cu uh, miniștrii, va fi un uh, Împreună vom participa la un consiliu informal de miniștri cu doamna președinte Bervan Șăberes. Vom discuta aceste garanții cu miniștri și sper că vom ajunge la concluzii concrete în urma acestui proces. Iar în ceea ce privește rolul OIM, m-am implicat uh, pe plan personal, dar și cu DG Employment, pe plan uh, instituțional, uh, într-o cooperare în mai multe domenii. Am avut o cercetare comună cu OIM în ce privește uh, locurile de muncă verzi, de asemenea inițiativa noastră care face parte din pachetul Ocupare, pe care am prezentat-o împreună cu secretarul general în noiembrie la Geneva, iar în ceea ce privește comunicarea din 2008, Comisia a invitat statele membre să ratifice convențiile cu OIM, deci, iată, mingea se află în terenul statelor membre, însă sigur că vom uh, examina îndeaproape situația în viitor și vă vom ține la curent. Aș dori să vă, vă mai anunț că lansăm un uh, studiu pe această temă. Rezultatele acestui studiu vă vor fi trimite după ce analiza noastră va fi fost terminată. Vă mulțumesc! un uh, aspect foarte important pentru dialogul structurat pe care îl avem. Uh, mulțumesc, uh, spune președința. Pe această bază vom contribui și noi Parlamentul în așteptarea programului de lucru al Comisiei. Vă urez pe mâine pentru o întâlnire bilaterală, domnule comisar, și pe curând pentru o întâlnire cu plenul Comisiei noastre. Vă mulțumesc!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 Ehm, si vous voulez bien vous... Dragi colegi, vă rog să reluați loc în sală. Fără a tergiversa, pentru că ordinea noastră de zi este foarte încărcată în această dupămasă, vă propun să ne reluăm lucrările, chiar dacă doar jumătate din uh, interlocutorii noștri sunt prezenți în sală. Începem cu domnul Reimer Böge. Îi mulțumesc pentru prezență în numele Comisiei de Bugete. Evident, acordăm o importanță foarte mare acestei dezbateri cu privire la cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020, cadrul financiar pentru care, știți, comisia noastră va trebui să uh, întocmească un aviz. Am intrat într-o nouă etapă astăzi pentru că Consiliul Afaceri Generale se pronunță etapă uh, cu etapă asupra așa numitei cutii de negocieri. Au uh, avut loc uh, um, relații între raportorii din uh, uh, Parlament, dacă îi adunăm pe toți din partea tuturor comisiilor cu privire la cadrul financiar și bazele legislative, putem umple o sală. Și în urma acestor negocieri au apărut tot felul de neliniști în ce privește uh, progresul acestor negocieri la Consiliu, independent de ritmul lucrărilor noastre. Deci, această reuniune sosește la momentul oportun și fără a mai tergiversa, îi dau cuvântul domnului Ratmăr Böge pentru a ne prezenta stadiul uh, negocierilor cu Consiliu. Cu Consiliul. Din perspectiva politicii de coeziune, s-a mai spus acest lucru, ea va figura pe ordinea de zi de mâine. După cum știți, nu miră pe nimeni, această comisie a solicitat să existe o procedură uh, de comisie asociată în acest domeniu. Am uh, înțeles că nu uh, s-a luat o decizie definitivă, nu o discutăm astăzi, dar uh, Uh, pe ansamblu putem spune că această comisie consideră că, având în vedere situația din Europeană în ce privește ocuparea, impactul social în fiecare din statele membre, atât din perspectiva crizei, ci și a redresării planelor, planurilor de redresare a finanțelor publice în curs de derulare, această comisie nu are cum să nu își aducă contribuția majoră la configurarea condițiilor de intervenție a fondurilor structurale. Dacă ne uităm la ce figurează în acest cadru general, există în primul rând o, parte de, o serie de măsuri care vizează în mod specific anumite fonduri. Fonduri cu privire la cooperarea interregională, Fondul Structural și Fondul Social European și ne mai gândim și la condiționalitatea macroeconomică în care regiunile intermediare reprezintă subiecte care vizează în mod direct modalitățile de intervenție ale Fondului Social European. Deci nu vă voi cere să vă exprimați pentru sau împotriva uh, unei măsuri, să vă depășiți uh, prerogativele, însă doream să vă zugrăvesc contextul general uh, în care luați parte la comisia noastră, nu faceți parte din această comisie și doream să vă uh, schițez puțin starea de spirit uh, în această fază în care începem uh, dezbaterile, având în vedere faptul că am luat luat uh, notă de arbitrarea uh, făcută la nivel de cifre și că știm că putem discuta ce dorim, dar că în momentul votului niciuna dintre cifre care ar uh, putea să reprezinte, să, să se antepronunțe în ce privește negocierile bugetare, să nu uităm că Parlamentul a adoptat prin raportul Comisiei Șure poziția sa. Domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă, stimate colegi, stimați colegi. De fapt, colegul Calfin, care este coraportor împreună cu mine, să participe și el, dar voi începe eu. Știți cu siguranță că în baza tratatului de la Lisabona, ne aflăm în clipa de față într-o cu totul altă situație decât data trecută când am negociat cadrul financiar multianual. Cadrul financiar multianual poate fi decis de către Consiliu ă, abia după ce va obține în Parlament majoritatea absolută. Și vă amintesc că la Convenția privind uh, Tratatul de Reformă în Parlament cu decizia privind cadrul financiar multianual uh, a fost acaparată practic de către diplomații naționali. Dar noi am primit în același timp un articol în care toate instituțiile se obligă să colaboreze într-o formă adecvată, astfel încât procedura să poată să funcționeze într-un ritm alert. Ei bine, datorită angajamentului inclusiv al președinției maghiare și poloneze și după aceea, în clipa de față, sub președinția daneză, echipa de negociatori a Parlamentului European, care este format din cinci persoane conduse de Alen Lamasur, președintele Comisiei pentru Buget și împreună cu noi doi, plus Jean-Luc Dehane, ehm, am participat la un briefing și după aceea la un debriefing cu trioul uh, președinției europene. Vom avem uh, în clipa de față și acordul președinției daneze că această echipă de negociatori, așa cum uh, s-a întâlnit și în timpul președinției poloneze, să participe și la ședința informală a Consiliului. Eh, Consiliul European va avea loc la finele lunii iunie, dar participarea la întâlnirea neoficială este foarte importantă. Noi, în calitate de reprezentanți ai Parlamentului, ne-am întâlnit cu o situație în premieră, înainte de a primi propunerea din partea Comisiei, în colaborare cu Comisia Șure ne-am definit poziția noastră de negociator, iar acest mandat de negociator în clipa de față este funcțional. Noi, în principiu, și considerăm că este o cerință moderată, având în vedere și situația financiară și economică din uh, lume și situația bugetară, solicităm ca mijloacele financiare, care în comparație cu anul 2013 să însemne un plus de 5%. Iar statele membre care nu sunt dispuse să uh, furnizeze acești 5% în plus, trebuie să ne spună și care este lista priorităților negative. Pentru că noi trebuie să ne îndeplinim agenda 2020 ea constituie orientarea de bază, inclusiv pentru viitoarea politică bugetară, de asemenea cercetare și dezvoltare, 3% din buget. În clipa de față lipsesc uh, bani. În ce privește politica de dezvoltare 0,7%, dar nu am regăsit acești 0,7% în bugetele naționale. Deci noi trebuie să fim foarte onești în aceste negocieri. În același timp trebuie să ne îndeplinim lecțiile în ce privește politica de coeziune. Noi trebuie în clipa de față să efectuăm plăți, problema rest a lichidei trebuie să-și găsească o rezolvare. Tocmai de aceea, tot ce ține de perspectiva financiară trebuie să fie discutat rezonabil. Și dacă opt state membre în Consiliu au spus că doresc să desființeze Fondul European de Globalizare, acest lucru contravine poziției Parlamentului și am fost uimiți că pentru mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare în anii trecuți, uh, mijloace care erau disponibile um, și care proveneau din alte linii bugetare, dar au rămas disponibile, uh, au fost neglijate. În același timp, însă, au fost valorificate sume din Fondul European Social. Acest lucru constituie o problemă, trebuie să găsim o rezolvare, trebuie să stabilim prioritățile corecte. Aș vrea să mai spun că în urma inițiativei Comisiei, la anterioară reuniune la vârf de la începutul lunii martie, s-a decis să se întreprindă mai mult pentru combaterea șomajului în rândul tineretului. Opt state membre doresc să își uh, reformeze din acest punct de vedere programele. Găsesc că este corect, dar mă întreb ce înseamnă asta pentru negocierile legislative pentru perioada după 2014. Și aș face aici o trecere spre un alt subiect. Ne, ne liniștește faptul că în dezvoltarea acestor cutii de negociere, în legătură cu cele 65 de programe uh, pe care se derulează pe mai mulți ani, apar probleme. Noi vrem să ne întâlnim și în seara aceasta cu președintele Parlamentului, Schulz, pentru a vedea cum trebuie să procedăm, pentru că această dezbatere pentru umplerea coșurilor de negociere trebuie să fie rezolvate de către consiliile ministeriale competente pentru a transpune în practică spiritul tratatului de la Lisabona și pentru a implica într-o manieră corespunzătoare și Parlamentul. Deci ă, noi va trebui să ne ocupăm de această problemă pentru a vedea cum ne putem pronunța înainte sau după Consiliul ministerial. Și v-ați referit și dumneavoastră, doamna președinte, la acest subiect, probabil că la începutul lunii noiembrie, vom prezenta un raport interimar cu pozițiile comisiilor specializate și în așteptarea a ceea ce uh, primim ca semnale din partea Consiliului European. Și uh, comisiile de specialitate pentru ultima rundă fierbinte va trebui să definească poziția negociatorilor Parlamentului. Deci eh, va fi într-un fel un uh, proces de lucru paralel odată pentru a avansa în ce privește programele multianuale și, pe de altă parte, să avem o poziție pentru Comisia Bugete, pentru că aceste avizele comisiilor ar trebui până în septembrie să existe și ar trebui să reflecte ceea ce Consiliul European ne-a prezentat ca semnale. Cred, de asemenea, că, având în vedere situația controversă care există în clipa de față în Consiliu, pentru că există prieteni ai politicii de coeziune, prieteni ai agriculturii și câteva țări care nu doresc să cheltuiască bani uh, și stabilesc uh, bugete uh, parcimonioase. Deci, există, cum spuneam, această situație contradictorie, dar nu am vrea să existe reduceri um, dureroase ale bugetului european. În trecut am avut un buget european cu 1,1% din PIB și um, Există, evident, și propunerea de uh, reducere uh, a acestui procentaj la 0,94 până în anul 2020. Deci noi uh, avem mandatul de a negocia în legătură cu acest procentaj și trebuie să spunem răspicat Consiliului că în cazul în care nu se va ajunge la o înțelegere, uh, nu va uh, demara criza politicii bugetare. Pentru că um, vom respecta limitele stabilite care funcționează și în clipa de față până în momentul în care se ajunge la o nouă înțelegere. Dar eu cred că acest avertisment s-ar putea să ducă până la urmă la o rezolvare. Noi dorim să evităm ca uh, cadrul financiar multianual să fie stabilit foarte târziu și în felul acesta să se creeze dificultăți pentru anumite state membre în perspectiva bugetului 2013. Consiliul European trebuie să ne facă o propunere rezonabilă, pentru că noi, în Comisia pentru Bugete, în final, nu putem să ne prezentăm în plen decât cu un raport care să spună da sau nu. Tocmai de aceea noi încercăm acum să dialogăm intens cu președinția Consiliului în ce privește poziția noastră. Cu cât mai dificile vor deveni problemele legate de cifre, cu atât mai mare flexibilitate va fi necesară pentru procedura bugetară anuală și este nevoie să realizăm progrese și în ce privește mijloacele proprie. Pentru pentru că ă, trebuie ca statele membre care resping o asemenea discuție privind fondurile proprii ă, trebuie să înțeleagă că în felul acesta încalcă prevederile tratatului de la Lisabona. În dezbaterea privind mijloacele proprii, ă, câteodată se aud toate resentimentele care există la unii în ce privește politica comunitară. Noi trebuie să eliminăm aceste resentimente și să deschidem această poartă pentru a atinge uh, progrese în privința mijloacelor proprii. Cred că acestea sunt lucrurile esențiale din punctul meu de vedere. Domnul Ivailo Calfin, vă mulțumesc pentru că V-ați alăturat nouă și poate ne spuneți câteva cuvinte în legătură cu acest subiect. Mulțumesc frumos, Pervan, și îmi cer scuze că am întârziat. A trebuit să prezint un raport uh, în altă comisie. Aș vrea să adaug doar câteva propoziții la ceea ce a spus deja Raymond vis-a-vis -vis de conținutul cadrului financiar multianual și să adaug câteva aspecte vis-a-vis -vis de proceduri. Unde ne aflăm acum? Mâine uh, va avea loc uh, primul uh, consiliu, uh, va avea loc Consiliul pentru Afaceri uh, Generale, unde rămâne de negociat ultima parte a cutiei de negocieri. Uh, Apoi vom vedea uh, un proiect al acestei cutii de negocieri și în sfârșit, în iunie, uh, vom uh, avea propunerea finală. Există un risc aici și, și anume că în Parlament sunt două proceduri vis-a-vis -vis de uh, cadrul financiar multianual și relația cu Consiliul. Primul se referă cadrul financiar în sine, cifrele în principiu, și apoi, uh, la sfârșit, putem spune da sau nu. Dar mai avem și o procedură, uh, temeiul juridic și aici sunt 65 uh, de documente care ne dau temeiul juridic și care descrie toate programele ce trebuie finanțate. Și aici avem codecizie. Deci nu ar fi acceptabil ca Parlamentul să fie privat de dreptul de a discuta încă o decizie dacă șefii de stat hotărăsc să uh, transmită un mandat foarte clar. Adică, dacă în iunie șefii de stat spun ceva, atunci miniștrii nu vor deschide negocierile cu Parlamentul. Deci este primul lucru pe care trebuie să-l împiedicăm. Mâine are loc întâlnirea grupului de contact va fi acolo și președintele Comisiei pentru uh, Schimbări Climatice. Cred că este contextul potrivit pentru a păstra drepturile Parlamentului și a avea posibilitatea de a negocia cu Consiliul, or, așa cum trebuie, orice am vrea să negociem. Iar al doilea, a doua problemă se referă la sincronizare, la considerentele temporale. Știu că um, Consiliul nu este foarte dornic să înceapă negocierile, dar noi trebuie să începem aceste negocieri cât de repede cu putință cunoștință. Odată ce avem poziția de negociere uh, în baza temeiului juridic despre care vorbeam. Din nou, trebuie să încercăm să exercităm o presiune uh, asupra Consiliului pentru a deschide dezbaterile. Vrem să evităm situația în care șefii de stat iau decizii majore, Consiliul nu negociază uh, suficient pe substanță cu Parlamentul și avem uh, o marjă de manevră foarte limitată. Uh, deci, cu cât mai repede începem negocierile pe substanță cu Consiliul, cu atât vom avea mai multe posibilități de acțiune ca instituție. Și un ultim lucru, vis-a-vis -vis de cifre și buget, când ne gândim la buget, toată lumea se gândește la cifre. Și absolut firesc să fie așa. Am uh, vorbit de mai multe ori în forme diferite, dar trebuie să evităm acordurile sectoriale fie că Parlamentul și Consiliul convin asupra dimensiunii uh, alocărilor pentru politica culturală, pentru politica de coeziune și așa mai departe. Trebuie să evităm acest lucru dacă vrem o poziție puternică în negocierile cu Consiliul și principiul că nu se uh, convine nimic câtă vreme nu se convine asupra întregului dosar trebuie respectat. Comisiile trebuie doar să um, stabilească uh, clar situația uh, cifrelor, pentru că avem raportul SURE care ne dă o perspectivă generală asupra cifrelor și apoi propunerea Comisiei. Prin urmare, am vrea ca în dezbateri să apară tot ce este în cadrul raportului SURE, care este mandatul uh, tuturor, al uh, echipei de negociere, al negocierilor în comisie și așa mai departe. Deci, dacă nu suntem de acord asupra cifrelor, nu înseamnă că nu trebuie să vorbim despre ele. Mulțumesc frumos, spune președinte. Vă mulțumesc pentru mobi această mobilizare și pentru că uh, la nivelul Parlamentului faceți ceea ce reproșăm Consiliului că nu face. Uh, știți foarte bine că în această uh, comisie aveți interlocutori care sunt dispuși să uh, joace împreună cu dumneavoastră, adică să respectăm liniile generale cu privire referitoare la cifre, că atâta vreme cât nu convenim cadrul general, nu ne punem de acord nici asupra cifrelor și apoi trebuie să avem o strategie, pentru că nu avem niciun interes ca unul dintre noi să iasă în față sau unii să meargă mai repede repede decât ceilalți. Am convenit că uh, o să avem o poziție instituțională, fie că vorbim de președinție, de comisie, de grupul de contact sau așa mai departe și acest lucru este foarte important pentru noi, pentru că nimeni nu vrea să se joace de unul singur, mai ales atunci când uh, ne confruntăm cu probleme uh, precum uh, cele pe care le-am discutat astăzi, uh, iată politica de coeziune, care uh, vizează mai multe comisii. Și încă o dată, uh, dragi colegi, vă mulțumesc că sunteți aici pentru că îmi permiteți să accentuez acest lucru. Domnule Băghe, vorbeați despre fondul de ajustare la globalizare. Uh, poate este doar una dintre liniile specifice alimentată din... Uh, de fapt, este linia specifică alimentată din fondurile Fondului Social European. Uh, dar uh, din câte știu, vis-a-vis -vis de acest fond de ajustare la globalizare, cutia de negociere nu prea arăta ca o cutie de negociere. Ce vreți să se întâmple cu acest uh, fond? Să-l creșteți sau altceva? Mi se pare că este absolut halucinant. Pentru că există o confuzie întreținută foarte clar de Consiliul și în mod voluntar care ne poate face să distrugem total bazele unei discuții vis-a-vis -vis de uh, partea legislativă. Doamna Marchin nu este printre noi, dar îmi uh, imaginez că legiuitor fiind la textul de bază, Atunci când am văzut aceste întrebări și răspunsuri în trei puncte vis-a-vis -vis de viitorul Fondului uh, European pentru uh, de ajustare la globalizare, mă întrebam foarte clar care mai este scopul exercițiului nostru. Uh, Spuneați uh, că, până la urmă, dacă uh, până la sfârșitul anului nu ajungem la un acord, uh, atunci o să vedem, trecem la alt fel de măsuri. Eu nu prea îmi imaginez că intrăm în război cu Consiliul și după o noapte în care domnul, doamna Merkel îl sună pe domnul Blair și nu mai știu cine pe cine, toată lumea se supără pentru că, din fericire sau din nefericire, eu am mai trecut de două ori prin genul acesta de exercițiu și s-a întâmplat să fiu surprinsă de modul în care Parlamentul European uh, a spus lucrurile așa cum erau, în funcție de arbitrajul care nu se făcea nici măcar la Bruxelles, ci într-o capitală sau alta, după părerea mea, cel puțin. Și de aceea eu cred că aici suntem Parlamentul este pe cale să își impună voința de a participa la discuție. Da, ne aflăm într-un moment special, dar în acest moment potențiala tensiune între valoarea adăugată a bugetului comunitar, în special în politicile pe care le discutăm noi aici și strategiile naționale, pe de altă parte, riscă să fie foarte puternică. Și ultimul lucru pe care vreau să-l menționez, uh, Uh, vis-a-vis -vis de preocupările acestei comisii în contextul cadrului global pe care dumneavoastră îl tratați, am vorbit mai devreme despre a cunoaște dinamica dintre diverse comisii, dar uh, nu făceam acest lucru decât uh, cu titlul de, a reaminti, de reamintire. Dar ideea este dacă această uh, cutie de negociere uh, are uh, um, întietate asupra bazelor legislative. Uh, pentru că Comisia Europeană uh, face acest lucru și mă refer la un caz specific, problema fondurilor structurale pentru care sau politica de coeziune pentru care Comisia a prezentat deja un cadru strategic care în mod normal nu a făcut obiectul nici, nu ar face obiectul niciunei discuții și care circulă deja ca și când n-ar mai fi nimic de făcut. Deci noi suntem blocați și de o parte și de alta. Consiliul care negociază ca și când nu ar exista niciun temei juridic și Comisia care elaborează metodologia înainte de elaborarea ă, cadrului legislativ. Deci trebuie să ă, ținem seama de această idee a dublei tensiuni în cadrul negocierilor bugetare. Îmi cer scuze dacă am vorbit prea mult, dar fiind și raportorul pentru aviz în acest dosar, am vrut să intervin puțin mai ă, clar. Cine vrea să se mai înscrie la dezbatere acum? Doamna Schroeder? Mă miră că nu. Deci doar doamna Cănț, Domnul Sercas? Doamna Schröter. Ba, da. Din partea PP-ului nimeni? Doamna Bauer. Am închis lista. Am elaborat-o și am și închis-o. Doamna Gânț, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aflăm că este un proces foarte complex. Pe de o parte, comisiile specializate negociază dosare specializate. În Comisia Libe tocmai vin de la unul din aceste trialoguri preliminare și Consiliul pare să fie destul de deschis în acest uh, dosar, dar nu este unul dintre cele mai dificile, e drept. Știm totodată că problema majoră vis-a-vis -vis de cadrul financiar multianual și de negocierea acestuia se referă la uh, sectoare și la cât de mari sunt uh, acestea. Îmi pare rău că nu am putut să fiu aici de la început, dar uh, aș vrea doar să vă întreb dacă nu cumva ar fi util să elaborăm o rezoluție în, prin care să transmitem uh, un mesaj foarte puternic al Parlamentului, să spunem ce ne așteptăm din partea Consiliului, cum vedem noi o, aceast, a, această procedură, faptul că este un proces iterativ în care lucrăm la mai multe dosare în același timp, eu cred că sunt câteva riscuri. Unul dintre ele este să nu avem o poziție a Consiliului și a Consiliului și Consiliul ca și partener în acest dialog sau trialog, iar un alt risc este să ajunge, ca la Consiliu să se ajungă la un consens uh, timpuriu care să fie bătut în uh, piatră și să nu mai fie loc de negocieri. De aceea cred că ar fi util să începem să negociem procedura și să ne asigurăm că aceasta va fi corectă și flexibilă ținând seama și de uh, specificitățile fiecarei comisii, dar și de raportul sura și de cadrul financiar multianual general. Nu știu dacă s-a spus la început, dar cred că ar fi foarte important să discutăm procedura de la început, să vedem cum am vrea noi să negociem și să parcurgem acest proces. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc eh, Alexandru Sercas și apoi Edith Bauer. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș vrea să subliniez și eu că pentru familia socialiștilor este esențial să nu uităm observația pe care ați făcut-o și să ținem seama de faptul că aceste negocieri sunt un joc de echipă, pentru că ne confruntăm cu, o dez cu prima mare dezbatere instituțională după tratatul de la Lisabona și și astfel Parlamentul ar putea să își prezinte capacitățile și ambițiile după intrarea în vigoare a acestui tratat. În cazul în care Consiliul ne păstrează în această poziție de martor neputincios, așa cum s-a întâmplat cu alte politici definitorii ale Uniunii Europene, ei bine, atunci eu cred că ar fi păcat pentru Constituția Europeană europeană, pentru construcția europeană. Și apoi, ținând seama de uh, ceea ce a spus dumneavoastră, după cum spuneam, doamnă Beres, e vorba de o, un joc de echipă în această luptă interinstituțională și trebuie uh, ca reprezentanții Consiliului să accepte uh, faptul că sunt pe picior uh, de egalitate cu reprezentanții Parlamentului. De altfel, ă, trebuie să nu uităm că există o linie roșie pe care nu trebuie să o trecem și semnalul de alarmă trebuie tras atunci când Consiliul va încerca să o treacă el. Cred că există anumiți miniștri, ștefi de stat și de guvern care nu își dau seama că au semnat un tratat al Uniunii Europene și un tratat privind funcționarea Uniunii Europene și că ambele trebuie respectate. Iată așadar de ce, în ceea ce privește uh, proiectul cadrului financiar multianual, nu trebuie să uităm uh, aplicarea acestor tratate pentru că și Consiliul este cosemnatar și aceasta este linia roșie pe care niciunul dintre noi nu trebuie să o treacă. Aceasta va fi poziția grupului socialist. Avem foarte multe politici comune pentru care trebuie să luptăm pentru a respecta aceste tratate. Dați-mi voie să vă spun așadar că grupul nostru vă va susține pentru ca în lunile următoare să facem să se audă clar vocea Parlamentului care va apăra Europa în aceste momente de criză și va apărea totodată marile politici pe care le susține, cred eu, o mare parte din colegi. Doamna Bauer și apoi Elizabeth Schotter, spune președinte.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 Antevorbitorii mei uh, și în special doamna Băres au uh, subliniat deja principalele probleme. Eu aș avea doar câteva întrebări uh, parțiale referitoare la fondul de ajustare la globalizare. Care este poziția dumneavoastră vis-a-vis -vis de definirea, situ, definiția situației acestui fond de ajustare la globalizare? în relație cu bugetul. Nu știu dacă vă ocupați și de coerența dintre diversele politici și instrumente, însă noi în această comisie ne confruntăm cu o mare problemă în ceea ce privește implicarea unei părți din politica agricolă în uh, fondul uh, de ajustare la globalizare. Nu știu dacă domeniul nostru de interes cuprinde și această chestiune, dar dacă da, aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră. Um, Elizabeth Schroeter. Elizabeth Schroeter. Um, mulțumesc. Aș vrea să ating două subiecte. În primul rând, această comisie are răspunderea legată de un instrument foarte important în cadrul cadrului financiar multianual. Din păcate, multe state membre doresc să anuleze acest instrument. Acest instrument uh, are acum prescurtarea PSCI, Programul Uniunii Europene pentru Schimbări Sociale și Inovare Socială. Deci este un instrument care dispune de o dotare financiară minimă și de aceea supus riscului să fie anulat. Noi în comisie ne gândim dacă acest instrument în cadrul eforturilor pe care Parlamentul le face pentru a obține un buget mai generos, ar putea să îl doteze cu o inițiativă importantă. Deci, aceasta să fie propunerea noastră. Pentru mine, în acest context este important ce rol joacă acest instrument în cadrul pregătirii negocierilor și negocierilor propriu-zise, pentru că, din punctul meu de vedere, este unul dintre uh, cele mai importante instru uh, instrumente pentru realizarea unor proiecte pilot în domeniul social și, eventual, ar trebui să intensificăm propunerea noastră pentru a stimula instrumentul prin propunerea unui proiect. Cel de-al doilea subiect este uh, legat de un aspect de conținut, nu știu în ce măsură implică și competența cadrului financiar multianual. Uh, fondurile structurale europene oare ar putea să ajungă sub rezerve macroeconomice? Dacă un stat membru are datorii, asta ar însemna că nu va primi bani europeni și acest lucru să se refere și fondurilor structurale, pentru că fondurile structurale, de fapt, atunci când un stat membru ajunge într-o situație dificilă, ar fi singura modalitate de a-l ajuta să iasă din această situație. E bine, dacă noi nu vom ajuta acest stat membru să iasă din situația de dificultate și de criză, acționăm practic ă, contradictoriu. M-a interesat, deci, dacă și acest aspect este negociat, ar fi foarte important pentru noi și, în al doilea rând, dacă se negociază, care este poziția negociatorilor. Euh, merci, Deci, în ordinea în care ați intervenit, îi dau cuvântul întâi domnului Böge vielen Dank. Äh, Mulțumesc pentru întrebări și pentru sugestiile făcute. Doamnei Gânți, aș spune că în ce privește procedura, modul în care operăm în evoluțiile noastre, în ce privește aceste cutii pentru negociere și pregătirea lor, um, evident că Uh, vom încerca să discutăm și în grupul de contact uh, modalitatea optimă de acțiune, să stabilim semnale, după aceea când uh, se ajunge la anumite concluzii din partea Consiliului European, European să stabilim o linie roșie pentru a putea spune unde putem fi de acord și unde nu dorim să colaborăm. Eu cred că procedura trebuie să fie foarte flexibilă pentru că nimeni nu știe până la urmă în ce, eh, cât de departe vrea să meargă președinția daneză în ce privește aceste cutii de negociere. Dacă există câteva uh, înțelegeri esențiale care fac parte și din uh, subiectul negocierilor în ce privește coeziunea socială, fondul pentru agricultură și așa mai departe, nimeni nu poate să interzică Consiliului să gândească și noi sperăm să gândească corect astfel încât să existe și o valoare adăugată europeană și să se respecte agenda 2020. Sigur, noi avem mandatul de a negocia, dar dacă Consiliul ia decizii, atunci ă, va fi mult mai greu după aceea să modifici ceva în calitate de negociator. Deci noi vom încerca să punem accentele cele mai potrivite dar va trebui ă, ca Parlamentul să ă, ne susțină spatele. De aceea spun, dacă oferta va fi insuficientă, Parlamentul va amenința că se va pronunța cu nu. Eu sunt gata să facem acest lucru. Nu trebuie să negociem despre cifre uh, care vor fi sub limitele anului 2013, pentru că acelea ne sunt garantate deja prin tratat. Sigur că vom putea să deplasăm accentele, să vedem care vor fi liniile bugetare pe care le susținem în primul rând. Dar prin Comisia Șure, noi trebuie să uh, facem trimitere la ceea ce tratatul deja ne oferă ca și garanții. Deci, noi uh, va trebui, în contextul crizei, eventual să operăm cu alte cifre, dar ministrii de resort au, de fapt, și ei interese comune ca lucrurile să nu fie rezolvate pe an plan decât în cadrul acestor proceduri de negociere pentru a stabili niște principii Domnul Cercas are dreptate. Este vorba și despre o discuție instituțională și uh, noi trebuie să ne asumăm competențele pe care tratatul de la Lisabona uh, ni le conferă, fără excese de tip parlamentarist. Comisia Regii și Comisia TRAN discută despre facilitatea Connecting Europe. E bine, evident trebuie să vedem dacă aceste componente pot fi susținute sau trebuie să venim și cu alte inițiative pentru a contracara într-un fel volatilitatea piețelor internaționale, pentru a găsi instrumentele adecvate de a contracara acest fenomen. Dacă în acum spune negociatorii trebuie să vă susțină pe dumneavoastră într-un aspect sau altul din negocierile legislative. Da, noi ne aflăm în stand-by, dar nu de la noi putere ne vom asuma asemenea competențe, pentru că trebuie să uh, lăsăm și comisiilor de specialitate dreptul de inițiativă în acest domeniu. Competența noastră este discutarea cadrului financiar multianual. Sigur că sunt și chestiuni de politică internă pe care trebuie să le avem în vedere, dar la sugestia dumneavoastră. Noi însă nu vom lua inițiativa de conținut, aceasta trebuie să fie competența comisiilor. Nu vrem să contaminăm lucrurile pentru a nu da motiv de a fi criticați. Doamna Schröder, și în ce privește inițiativa Progress, trebuie să vedem dacă cifrele pe care le propune Comisia se bazează pe sub resorturi și cifre mai mici care eventual nici nu există, pentru că atunci problema ar fi greu de condus. Deci trebuie să vedem care sunt marșele la dispoziție în diversele categorii pentru diversele proiecte pilot, pentru că din acest punct de vedere există încă uh, o lipsă a cifrelor concrete. Deci să nu încercăm să modificăm coloanele, de cifre uh, față de ceea ce în clipa de față se regăsește în propunerile Comisiei. În legătură cu rezervele macroeconomice existente, mă aflu într-o situație, recunosc, ușor dificilă. În Comisia Șure au existat anumite nemulțumiri. Dar vă dau și un exemplu din uh, propriul land din care provin, care uh, este um, în pericol de a urma Grecia în ce privește datorile externe. Landul nostru, de fapt, a fost primul care în Constituție a introdus limite în ce privește îndatorarea externă. E bine, acum există și ă, o prevedere în care dacă nu se uh, diminuează nivelul datoriei externe, federația, deci de la nivel federal, nu vor mai fi virați bani pentru landul Schleswig-Holstein. Deci Există asemenea prevederi. Când vorbim despre anumite dimensiuni și calități ale unor programe, și acum uh, nu mai vorbesc despre rezervele de ordin macroeconomic existente, trebuie să vedem totuși unde stabilim accentele, unde putem să-i convingem pe plătitorii uh, care sunt plătitori neți să uh, accepte să colaboreze astfel încât să putem să ne impunem și accentele privind creșterea economică și ocuparea forței de muncă. În felul acesta putem opera cu un management al crizei care să ducă și la o dotare corespunzătoare financiară a programelor de coeziune în cadrul financiar multianual. Este foarte important să stabilim accentele și să vedem care sunt perspectivele pentru ca ele să fie utilizate într-o manieră eficientă. Dacă ne va reuși acest lucru, atunci am făcut într-adevăr progrese și uh, ne-am uh, impus poziția, chiar dacă uneori este greu să explici în afară de ce ai procedat astfel. N-aș mai adăuga nimic, uh, poate am o, uh, o, o, o diferență de opinie, dar poate că nu este chiar momentul să uh, discutăm. Uh, îi mulțumim lui Raimer Păche pentru tot ce ne-a uh, furnizat ca informații. Președinte, iată o echipă de negociere foarte sudată. Vom vedea cum se vor exprima diferențele, însă putem constata că uh, știm în ce constă un astfel de exercițiu. Există dimensiunea instituțională pe de o parte și pe de cealaltă dimensiunea politică și uh, diferențele, uh, liniile de, de, de diferență nu sunt poate aceleași. Dar cred că este foarte important ca pe lângă toate uh, Uh, schimburile pe care le avem, știu cât de mult volum de lucru aveți, însă știm uh, și că e important ca deputații să se simtă implicați în acest proces de negociere și de asemenea și e important ca dumneavoastră să aveți un feedback în legătură cu felul în care comisia noastră intervenție pe această temă specifică. Uh, trebuie să fiți informați în fiecare comisie Uh, la care participați, dar dacă vedem care este miza pentru următoarea uh, negociere bugetară, textele de care vorbește această comisie, având în vedere provocările cu care Uniunea Europeană trebuie să se confrunte și având în vedere și așteptările cetățenilor noștri, cred că Iată, provocarea este într-adevăr foarte importantă și deci contăm uh, atât pe capacitatea noastră de a ajunge la compromisuri de calitate, dar ne bazăm și pe sprijinul dumneavoastră pentru ca uh, noaptea, nu noaptea duelului, ci noaptea uh, cifrelor, să nu terminăm cu un mare circ și sperăm ca hotărârea de care dați dovadă astăzi să se transpună în fapte. Mulțumim! A bientôt. <laughs> Alors, euh, chers collègues, nous... Dragi colegi, ajungem la punctul următor de părnea de zi. Aș dori să dau cuvântul doamnei Moran Chartier într-un fel de prelungire a dezbaterii pe care am început-o. La punctul 5 de pe ordinea de zi discutăm proiectul de raport referitor la Fondul Social European. Înainte de a-i da cuvântul, aș dori să vă informez că avem uh, o schimbare, o inversare în ordinea de zi. Îmi cer scuze față de, unul, de colegi și față de domnul raportor Cosa. Dacă ați înțeles bine, la ora 18 trebuie să mă alătur președintelui Parlamentului și raportorilor bugetari pentru negocierea cadrului financiar plurianual și cu acordul domnului Coza am inversat punctele 7 și 6 de pe ordinea de zi. Doamna Hirsch va uh, fi uh, președinte de ședință când voi pleca eu. Deci, doamna Moran Șartier, aveți cuvântul pentru raportul dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest proiect uh, de raport cu privire la Fondul Social European supus examinării a rezultat în urma lucrărilor pe care le-am desfășurat în cadrul grupului de lucru cu privire la Fondul Social European. Uh, cu celelalte grupuri, cu, cu toate grupurile politice și am încercat să preiau uh, aproape toate sugestiile, rămânând uh, deschisă oricărei alte propuneri. Mi se pare foarte important să subliniez faptul că acest raport, care vă este supus atenției, e e, e, uh, pune accentul pe investițiile necesare consolidate în capitalul uman pentru ca în această perioadă de criză să fie uh, creată capacitatea, să fie sprijinită capacitatea Europei de a crea locuri uh, de muncă și pentru a permite salariaților să facă față uh, provocărilor din societăților și în spiritul de anticipare a evoluțiilor viitoare să le permită să, face, să facă față această evoluție, aceste anticipări nu sunt însă diferite sau uh, nu se află departe de dorința noastră ca prin intermediul FSE să uh, ne punem în slujba categoriilor uh, fragile, vulnerabile, pentru a avea politici eficiente de inser inserțiune sau de reinserțiune profesională. Încercăm și să integrăm noua temă de luptă împotriva sărăciei, care face parte uh, în, uh, din Fondul Social European în prezent. Aș dori să insist asupra a câtorva aspecte pe care doream să le scoatem în evidență prin raportul nostru. În primul rând, e un aspect indispensabil, imposibil de evitat, evitat și foarte important din uh, punct de vedere Uh, social. FSE-ul trebuie să facă parte din politica de coeziune socială a Europei 2020. În această ordine de idei, noi credem că nu are rost să fărâmițăm această politică Europa 2020, dinamitând-o, mai ales uh, pe planul punerii în aplicare, fragmentând-o la nivel uh, regional, fără să existe o viziune de ansamblu la nivel european. Știm cu toții, mulți dintre noi, asistăm la presiuni pentru o anumită regionalizare a Fondului Social European, într-un sens sau în altul, la nivel european sau uh, local. Și cred că grupurile politice Uh, consideră că politica de coeziune socială uh, trebuie să țină de uh, comisia noastră și deci se situează la nivel european. Va trebui ca în ca în perfectarea amendamentelor noastre să ținem cont și de acest aspect. Apoi, aș dori să mai insist și asupra condiționalității. Uh, S-a vorbit despre acest uh, aspect uh, și cu ocazia dezbaterii cu privire la cadrul financiar multianual, dar constatăm că condiționalitatea macroeconomică de care s-a vorbit uh, în cadrul grupurilor politice, această condiționalitate reprezintă un fel de dublă pedeapsă și noi încercăm să respingem această condiționalitate macroeconomică în domeniul social pentru că îi sancționăm de două ori pe cei mai vulnerabili. Apoi, printre aspectele foarte importante pentru noi, în primul rând, eficiența și măsurarea impactului politicilor sociale legate de Fondul Social European. Apoi, lizibilitatea. S-a spus Uh, de mai multe ori uh, înainte, nu am vrut să mai iau și eu cuvântul, pentru că m-aș fi repetat, dar Fondul Social European e uh, e emblema politicii sociale europene, trebuie ca lizibilitatea să fie cuvântul de ordine, mai ales în această perioadă de criză a politicilor sociale. În al treilea rând, cu toții trebuie să luptăm pentru eficientizarea sau folosire cât mai eficientă a Fondului Social European. Dacă urmărim uh, folosirea acestui uh, sau derularea acestui fond în diverse state membre, constatăm în prezent că el nu este uh, folosit la potențialul maxim și constatăm că anumite fonduri funcționează, mai ales datorită banilor neutilizați din Fondul Social European. Mi se pare o catastrofă și mi se pare că e de nedorit de altfel în această perioadă de criză. Trebuie deci să prevedem uh, politici de însoțire a actorilor pentru ca Fondul Social European să fie cu adevărat folosit la potențialul său maxim. În fine, Trebuie să înlesnim folosirea acestui fond social european, trebuie ca banii să fie deblocați mai repede, Uh, de asemenea să ajutăm statele membre pentru a se asigura că plățile uh, pe uh, trașe să se facă cu adevărat, se spune acest lucru în text și că banii să fie cu adevărat plătiți la timp, poate și să luptăm pentru o simplificare a dosarelor pentru sumele mai mici folosite din Fondul Social European. Adesea constatăm că dosarele mici Uh, dosare de câteva pagini care n-au nimic de a face cu federul sau cu feaderul uh, sunt uh, tratate. Deci dacă dorim cu adevărat să avem o eficiență socială, haideți să simplificăm pentru a fi cu adevărat eficienți. Printre aspectele importante care figurează în amendamente și pe care vi le supun atenției, aș menționa implicarea partenerilor sociali pentru că cu implicarea acestora în folosirea Fondului Social European, aș dori să obținem mai multă eficiență în folosirea Fondului Social European și aș dori și ca ei să poată fi văzuți ca adevărați vectori, actori motor și să încurajeze folosirea Fondului Social European. Uh, Iuta Steinbruck înainte, nu știu dacă mai este în sală, uh, Uh, venea cu o sugestie, vorbea de cooperare transnațională pentru ca politicile noastre să fie cu adevărat eficace, cred că, într-adevăr, ar trebui ca uh, în fondul, fondul social european să se ghideze și după acest principiu și apoi capitalizarea cu uh, ghiduri de bune practici. Fondul Social European reprezintă cu adevărat o politică socială E vorba de politici sociale de eficiență și e motivul pentru care mă voi lupta împreună cu dumneavoastră, doamnă președinte, pentru ca acest uh, fond social să fie diferit de politicile regionale, chiar dacă uh, trebuie să se completeze uh, cu celelalte politici de ocupare eficace. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Aș dori să dau cuvântul raportorilor uh, din umbră. În primul rând, doamna Kinda Gunț și apoi doamna Hirsch. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să salut acest proiect de raport al doamnei Moran Chartier, care reflectă foarte mult uh, gândirea noastră comună din uh, grupul de lucru și multe aspecte sunt oglindite în acest raport. Aș dori să trec în revistă o parte dintre ele uh, Însă m-am bucurat, de exemplu, să constat că se solicită o prioritizare politică pentru Fondul Social European, foarte important. Apoi, de asemenea, s-a solicitat ca cei 25% din politicile de coeziune pentru Fondul Social European să fie menținut, dar cu toții suntem uh, de acord că avem nevoie de această cotă să ne asigurăm că banii cu adevărat sunt uh, cheltuiți pentru acest obiectiv ascultând uh, intervențiile anterioare, când s-a vorbit despre cadrul financiar multianual, am constatat că sunteți împotriva condiționalității macroeconomice care penalizează statele membre care au probleme bugetare și economice în prezent. De asemenea, uh, includerea, asocierea partenerilor sociali în implementare pregătire și monitorizare, de asemenea uh, nediscriminarea grupurilor vulnerabile și așa mai departe, sunt aspecte foarte importante și pentru grupul SND. Dar mi-ar dori ca uh, să avem o formulare mai explicită ați uh, menționat și eliminarea tuturor formelor de discriminare, noi am dori să se Uh, menționeze că nu dorim uh, cheltuirea fondurilor pentru programe care încurajează segregarea și încurajează diferențele sociale. Știm că s-a întâmplat în trecut uh, astfel, deci în perioada precedentă. În grupul de lucru am avut o dezbatere îndelungată în ce privește concentrarea tematică, dacă uh, această concentrare tematică pe patru puncte este prea vastă sau prea redusă. Am menționat cred că rămâne un aspect foarte important pe lângă definirea numărului de obiective uh, în ce privește această concentrare tematică, noi credem că ar fi important să avem o vedere de ansamblu asupra felului în care concentrarea tematică acoperă programele naționale de reformă, Uh, din diversele state membre cum se respectă, de exemplu, strategiile pentru uh, populația romă, pentru care statele membre uh, au trebuit să pregătească documente, de asemenea strategiile naționale de ocupare, strategiile educare și așa mai departe. Deci nu cred că ajunge să avem doar aceste concentrări tematice pe teme, ci să avem și o vedere de ansamblu a felului în care uh, relaționează cu strategiile naționale, pentru că ne-am dorit ca fondurile europene să fie în slujba acestor strategii naționale după ce ele sunt Uh, adoptate și validate. Pe lângă indicatori, indicatori în ce privește ocuparea și educarea, uh, incluziunea socială și reducerea sărăciei reprezintă obiective ale acestui fond, și credem că ar fi important să uh, dezvoltăm și indicatori care să măsoare nivelul de sărăcie sau uh, uh excluziunea sau incluziunea socială. Ați mai menționat încă ceva, complementaritatea între diversele fonduri ca și complementaritatea între uh, Fondul Social European și FEADER și cred că ar fi foarte important ca uh, această complementaritate să fie reflectată și în text. Există programe care sunt finanțate din ambele fonduri și care și-ar putea aduce contribuția la eficiența cheltuirii acestor bani. Cu precizarea, bineînțeles, că niciodată nu avem suficienție bani pentru a ne atinge toate obiectivele stabilite. Iată o primă intervenție pentru prima rundă și vom aprofunda mai târziu. Mulțumesc, Nadia Hir și după aceea Elizabeth Schroeder. Mulțumesc, doamnă președintă. Și eu doresc să mulțumesc raportoarei. Cred că a avut în vedere puncte foarte importante pe care le-am discutat și în grupul de lucru. Mulțumesc încă o dată. Nu pot decât să fiu de acord că această vizibilitate și eficiența Fondului European uh, Social trebuie să fie păstrate pentru ca cetățenii să aprecieze ceea ce este pozitiv și vine de la Bruxelles. Această vizibilitate deci trebuie menținută. Iar în ce privește propunerile, inclusiv pentru tinerii care între, întrerup studiile și școala, abandonează școala, cred că uh, se, trebuie să se refere nu doar la o reducere a acestui uh, procentaj, ci trebuie să se refere și la prevenirea abandonului școlar. Pot să fiu de asemenea de acord uh, cu o propunere venită din partea Comisiei că statele membre care trebuie să pună la dispoziție bani pentru proiecte, trebuie să fie uh, stimulate în acest sens și uh, acești bani după aceea să fie valorificați pe plan comunitar. Pentru că dacă nu există această obligativitate, atunci proiectele pot să stagneze pentru că banii vin cândva și nu ritmic. Un element care este important din punctul meu de vedere este menționat în ce privește finanțarea priorităților. Aici se propune ca în regiunile mai dezvoltate 80% din mijloacele financiare să se concentreze pe cel puțin patru priorități investiționale. Mi se pare că limitarea aici este prea pronunțată. Cred că Trebuie să vedem, nu este posibil să permitem un număr mai mare de priorități sau să reducem acest procentaj de 80%. Cred că ne facem un deserviciu altfel. Trebuie să ne gândim și la state membre foarte puternice, cum este Germania. Există necesități foarte diferite în regiunile din Germania și flexibilitatea trebuie să existe. Un alt element, un ultim element, este legat de condiționalitățile macroeconomice. Știu că ele sunt privite foarte critic și că trebuie să fim precauți, pentru că uh, nu trebuie să pedepsim pe cei care deja se află într-o situație dificilă. Nu poate fi acesta obiectivul intervenției noastre. Dar dacă există state membre care refuză să facă progrese în ce privește îndatorarea, Trebuie să ne gândim dacă nu stabilim totuși o anume limitare. Nu doar pentru că cineva este îndatorat, dar dacă ă, vedem că există voință la nivel guvernamental de a remedia lucrurile, nu aș interveni. Dar dacă un guvern ă, refuză să respecte totuși niște condiții, atunci poate că putem acționa mai insistenți uh, pentru ca banii de la Bruxelles în felul acesta să nu mai fie virați respectivului guvern. Mulțumesc, Elizabeth Schröter, și după aceea concluzii. Mulțumesc! Îi mulțumesc raportoarei pentru sugestiile pe care le-a primit din partea noastră și le-a introdus în document și Uh, a fost o colaborare excepțională și sper că uh, la fel va continua. Trei lucruri doresc să discut. Punctul numărul 1 a fost menționat deja de către Nadia Hirsch. Și la aceasta mă gândeam și când l-am întrebat pe comisar astăzi cum stăm cu procentele. Pentru că dacă avem șansa să impunem cei 25% Um, pentru regiuni conform modelului de calcul care ne este propus. Deci dacă insistăm asupra acestor 25% pe plan comunitar, atunci în cadrul regulamentului privind fondul social trebuie să creăm o mai mare flexibilitate pentru încheierea de parteneriate și de alianțe. Eh, pentru cei care doresc să implementeze banii din acest fond. Deci este nevoie de mai mare flexibilitate și în articolul 4.3 eh, lucrurile eh, mi se pare că sunt tratate greșit din punct de vedere structural. Pentru că dacă analizăm și situația din an de fonduri structurale se procedează cu totul altfel. Deci Nadia Hirște altfel s-a referit la acest articol 4.3 nu prioritatea investițională trebuie avută în vedere, ci ca și în cazul Fondului pentru Dezvoltare Regională, trebuie să vedem care este prioritatea din punctul nostru de vedere. Deci prioritatea 8, 9, 10, 11 este importantă pentru noi. Aici trebuie să ne concentrăm. Și asupra acelor domenii care sunt prioritare în diversele state membre. Deci, domeniul 8, ocupație, domeniul 9, uh, incluziune socială și combaterea sărăciei, domeniul 10, cel educațional, formare profesională, acestea uh, trebuie să fie cele care beneficiază de cei 80%. Restul uh, va fi o marjă de acțiune pentru acele state membre care doresc să apeleze la prioritățile uh, transversale, să zicem așa, care au alte uh, necesități, pentru că există și asemenea state membre, și care să beneficieze de 60%. Ar trebui să introducem aici uh, cu cuvintele at least, cel puțin. Pentru că în felul acesta acționăm mai coerent cu celelalte fonduri și, pe de altă parte, ă, stimulăm alianțele și va fi o politică mai bună pe care putem să o finanțăm din Fondul Social European. Pentru că am avut adesea intervenții în acest sens. În al doilea rând, finanțarea parteneriatelor și raportoarea s-a referit asta. În cadrul pregătirii unor amendamente pe care doresc să le avansez, m-a preocupat această problemă. Pentru că ceea ce se cere acum în articol partenerilor este ca ei să se adreseze tuturor uh, organelor administrative care se ocupă de fonduri structurale pentru a cerși, practic, banii pentru o anume structură. Deci, trebuie să găsești care este nivelul administrativ căruia trebuie să te adresezi. Și pentru micile priorități trebuie să te adresezi unor organisme administrative diferite. Eu cred că banii ar trebui să fie administrați uh, la un singur ghișeu căruia partenerii să îi se poată adresa. Pentru că altfel uh, aceste colaborări parteneriale nu se pot realiza și uh, există riscul ca o anume administrație să nu le ofere banii. În al treilea rând, cu aceste axe prioritare trebuie să uh, creăm și accesul spre finanțare și aici lucrurile sunt problematice. Eu cred că modul în care se derulează lucrurile trebuie să fie modificate. Articolul 12 este vorba despre ITI, acel instrument care permite o politică de stat integrată pentru combaterea sărăciei, inclusiv în zonele rurale și care să permită și investiții pentru IMM-uri, pentru uh, structurile sociale, infrastructura în domeniul sănătate și în același timp să stimulez și persoana. Lucrurile din acest punct de vedere se întrepătrund. Și acum ar trebui ca în cadrul EFRE 5% cel puțin să ajungă direct la uh, orașe pentru ca proiectele să fie finanțate direct. Pentru că eu cred că un mare oraș poate să facă asemenea uh, solicitări integrate uh, care să fie de maxim folos pentru proiecte. Iar în ce privește Fondul Social European, am putea ajunge în situația în care acest oraș care poate să decidă pentru proiecte să fie obligat să se adreseze și altui nivel administrativ pentru aprobarea finală. Eu cred că pentru ambele fonduri ar trebui ca în, la același nivel să se poată obține aprobările. Președinta, îmi cer scuze, dar intrăm în criză de timp, va trebui să plec și de aceea aș dori să vă prezint și amendamentele. qui Doamna raportoare pentru Comisia CULT dorește să intervină și după aceea o să vă las pe dumneavoastră să încheiați. Mulțumesc, doamnă președinte, voi fi uh, succintă. Vreau să insist pe două lucruri. Mai întâi, inserția uh, luptei împotriva abandonului școlar precoce, care este o mare problemă. Uh, și apoi importanța luptei împotriva șomajului tinerilor. Acum eu am câteva rezerve. Prima se referă la faptul că în regulamentul actual 2007-2013 s-a menționat programul EQUAL care se referă la lupta împotriva inegalităților și discriminării pe piața muncii și care nu apare în noua propunere, lucru care mi se pare regretabil. Apoi, în ceea ce privește cultura, aceasta nu este prezentată ca obiectiv prioritar dar eu consider că uh, contribuția culturii la educație și la formare prin dezvoltarea competenților și a uh, cunoștințelor generale și la dezvoltarea uh, competențelor uh, creative și artistice, toate acestea nu sunt suficient recunoscute și de aceea cred că este esențial să spunem foarte clar că elementele cu dominantă culturală trebuie să-și găsească locul în instrument și să fie introduse, de exemplu, în articolul 3. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor care fac parte din uh, grupul de lucru pentru Fondul Social European și care de luni de zile au venit cu regularitate să lucreze la acest subiect și să uh, elaborăm împreună noua, noul text vis-a-vis -vis de noua propunere a Comisiei privind Fondul Social European. Cred că, uh, prin urmare, putem vorbi cu o voce comună, cu toții, vis-a-vis -vis de acest subiect. Am notat toate observațiile care s-au formulat aici, mai ales vis-a-vis -vis de cei 25% pentru politicile de coeziune, după cum spunea doamna Gânț, vis-a-vis -vis de faptul că trebuie să evităm ca prin acest fond social european să uh, întărim inegalitățile sociale și atunci să blocăm uh, Fondul Social European atunci când uh, politicile naționale uh, nu țin seama de um, tematici importante, cum e problematica romilor sau educația. Toată lumea este de acord cu, în ceea ce privește indicatorii de reducere a sărăciei și complementaritatea necesară de fonduri cu condiția ca ea să fie bine combinată și să nu um, deriveze spre utilizări mai mult sau mai puțin sociale. Am notat totodată și ce spunea uh, Nadia Hirsch vis-a-vis -vis de prevenirea um, celor fără calificări vis-a-vis -vis de um, latura puțin strictă a uh, concentrărilor tematice, să vedem cum putem rezolva această problemă și am notat și rezerva dânsei vis-a-vis de um, condiționalitatea macroeconomică care se poate justifica uneori în cazuri specifice, desigur. Noi ne aflăm uh, într-un cadru foarte social și nu cred uh, că trebuie să uh, uh, îi facem de, să plătească de două ori pe cei uh, mai uh, privați uh, de posibilități în acest mediu al ocupării forței de muncă. Vis-a-vis de cei 25% am notat și ce alte observații făcute, de asemenea vis-a-vis de parteneriat și vis-a-vis de concentrările tematice. Doamne președinte, cam uh, ținem seama de ceea ce am lucrat deja împreună uh, cu privire la acest dosar. Eu zic că vom putea avansa împreună și mai departe vă propun o reuniune mixtă a tuturor raportorilor din umbră pentru a putea lucra în același spirit, pentru ca împreună să putem îmbunătăți ceea ce putem îmbunătăți împreună, după care fiecare va face ceea ce va considera uh, potrivit uh, după convingerile sale. Oricum vă rămân la dispoziție pentru continuarea lucrărilor. Mulțumesc, spune președinta. Uh, trebuie într-adevăr să rămâneți mobilizați, nu cred că acest lucru vă surprinde, și să fiți la fel de hotărâți și vis-a-vis -vis de raportul domnului Coza, care va determina foarte mult din ceea ce putem face în cadrul FSE. Sunt convinsă că uh, acest mesaj este însă deja uh, cunoscut uh, de toți. Termenul de depunere a amendamentelor 16 mai, ora 12, 20 și 21 dezbaterea amendamentelor, apoi 10 iulie dezbaterea amendamentelor de compromis, votul tot în 10 iulie, adoptarea în plenară în septembrie. La punctul 7 de pe ordinea de zi, după cum uh, v-am spus, uh, și o să mă scuz dinainte că uh, mă grăbesc, vreau doar să vă prezint poziția mea vis-a-vis -vis de amendamente înainte de a-i ceda președinția doamnei Nadia Hirsch. Este vorba așadar de o inițiativă pe care am luat-o în uh, cadrul reuniunii coordonatorilor pentru ca, ținând uh, seama de lucrările anterioare și în cadrul comisiei noastre și în special de raportul doamnei Turnen vis-a-vis de oportunitățile oferite tinerilor în zilele noastre în cadrul Uniunii Europene, am vrut să reluăm aceste lucrări plecând de la comunicarea Comisiei din 16 februarie anul trecut, integrând elementele uh, audierii din martie. Sunt uh, trei propuneri de amendamente pe care eu nu vă propun să le susțineți. O să vedem mâine cum o să votați, eu, când eu o să fiu în Danemarca. Uh, Însă eu, sincer vorbind, nu prea sunt pentru aceste amendamente. Există o serie de amendamente care pun probleme pentru că denaturează parțial mesajul pe care noi, noi vrem să-l transmitem. Însă, dacă mă uit bine la conținutul propunerii de rezoluție pe care v-am prezentat-o, principalul mesaj uh, se referă la această idee de crearea unor garanții pentru tineri pe baza uh, ceea ce există deja în anumite state membre și cred că aceasta este valoarea adăugată pe care noi o putem da aceste rezoluții. Pentru că Toată ziua se vorbește de tineri, de șomajul în rândul tinerilor și lumea pretinde că face lucruri. Și, de exemplu, în Austria, ca să iau un caz concret, unde există inițiative concrete, într-adevăr, și încununate de succes, uh, atunci eu vă propun ca, dacă alte țări și în special Luxemburgul se pregătesc să urmeze acest exemplu austriac, putem să urmăm logica uh, benchmarking-ului făcând din uh, aceste exemple o propunere europeană. Acesta este sensul în care am mers cu rezoluția și în care cred eu că trebuie să mergem și mai departe. Uh, sunt o mulțime de amendamente care îmbunătățesc rezoluția și care nu pun probleme, dar încă o dată sunt câteva cu care am uh, ceva probleme. Ce vă propun eu este să vorbesc uh, despre textele unde propun completări sau uh, modificări. La amendamentul 4 al doamnei Lambert, eu v-aș propune să adăugăm astfel încât să avem un amendament uh, fuzionat cu propunerea de care spuneam. La amendamentul 14 al doamnei Hirsch, Uh, acesta se confundă cu uh, cel al uh, domnului Ri, care merge chiar mai departe și de aceea vă propun să luăm amendamentul 14, despre care vorbeam, ca amendament de compromis, în loc de a accepta amendamentul 13 al domnului Ri mai clar la uh, uh considerentul E să luăm amendamentul 14 ca amendament de compromis între diversele po uh, poziții prezentate. Apoi, la amendamentul 23 uh, al doamnei Lambert, care nu este aici, ar cred că doamna Turunen sau doamna Schröter pot să noteze pentru dumneai propunerea mea. Doamna Lambert vorbește despre inclusive green and Job Rich Growth, creștere inclusivă, ecologică și bogată în locuri de muncă, eu aș prefera să vorbesc despre Sustainable and Job Rich Growth, durabil, deci, pentru că prin durabil acoperim și ecologia și verdele, dar este un termen mai conform cu gândirea noastră fundamentală vis-a-vis -vis de natura investițiilor care trebuie să fie desfășurate în viitor. La amendamentul 28, ca să-i fac pe plac domnului Oride și a plecat din sală. Vă propun un vot separat. Voi accepta prima parte a amendamentului și uh, voi refuza pe cea de-a doua, pentru că în cea de-a doua uh, elimină referirea la negocierile colective, lucru care mi se pare greu de acceptat. La amendamentul 31 v-aș propune de asemenea un amendament uh, cu vot separat ca să-i fac pe plac domnului Cabrnoch, dacă dorește să accepte forma așa. Și atunci, în prima parte, și aici vă propun tot un amendament oral, deci amendament oral și vot separat și prima parte va fi așa, în engleză. Effective way of bringing young people back to work consists in developing systemic, systemic reforms in order to tackle structural unemployment et je serai en faveur. Și sunt pentru această parte, în schimb voi fi împotriva introducerii cuvântului in introducing more flexible labor laws at EU and national level and. Asta cu amendamentul 31 și, în sfârșit, la amendamentul 52 și aici vă propun îmi cer scuze, spune președinte, am uitat amendamentul 41. La 41, amendamentul doamnei Hirsch, care vrea să facă apel la statele membre, eu am propus să facem apel la comisie și vă propun să vă gândiți la amendamentul doamnei Hirsch ca o, la o adăugire, astfel încât să fa se facă apel atât la comisie cât și la statele membre, uh, Autoarea amendamentului este de acord, deci putem uh, să luăm adăugirea în uh, considerare ca atare. Și, în sfârșit, 49 acum, mai am două amendamente, spune președinta, deci 49, aceeași preocupare, tot un amendament al doamnei Lambert care face referire la economia verde. Eu propun formularea de economie durabilă, dacă sunteți de acord, așa mi se pare uh, ceea ce mă bucură. nu m-am gândit uh, foarte în detaliu, dar este un amendament foarte uh, apropiat de preocupările uh, domnului Cabrnov, da, amendamentul 21. Să vedem dacă nu le putem combina. Vă las să vă gândiți. Uh, și la amendamentul 52 al domnului Ri, l-aș putea accepta dacă el acceptă să formuleze un amendament oral care să reia eh, expresia mea inițială, undermine, și atunci ultima parte a amendamentului 52 să fie următoarea. To member state to regain fiscal sustainability, do not destroy or undermine policies and so on. Voilà. Iată așadar propunerile pe care uh, le aveam. Mă, uh, vă rog nu să mă scuzați pentru stilul foarte telegrafic în a, al acestei prezentări, dar acestea sunt limitările de timp cu care trebuie să lucrăm. O las pe doamna Hirsch uh, să fie judecătoarea rezultatelor acestei discuții, dorindu-vă totodată spor la lucru și îl rog uh, și pe domnul Cosa să mă scuze că nu voi asista la prezentarea raportului său. Mrs. Turunen. Doamna Turunen. Mulțumesc. Aș dori să fac doar câteva observații cu privire la amendamente din partea versilor. În primul rând, Na, nu ne pune nicio problemă înlocuirea cuvântului green cu sustainable. Aș dori să mă refer la câteva amendamente care ne îngrijorează. Sunt unele amendamente care sunt foarte bune înainte de a începe numerarea, dar sunt și amendamente pe care aș dori să le pun puțin uh, la îndoială. Amendamentul 11 din partea grupului ECR, care spune că principala cauză a șomajului la tineri este rigiditatea în uh, piața uh, muncii și o cultură a dependenței de sistemul statului bunăstării. S-ar putea să existe o anumită rigiditate a pieței, dar nu cred că este cauza principală. În al doilea rând, țările care au uh, serviciile sociale cele mai performante uh, în ce privește uh, procentul în PIB, precum Olanda sau țările de jos, au un nivel scăzut de șomaj la tineri. Deci cred că e o afirmație greșită și cred că nu ar trebui să figureze în text. Amendamentele 16 și 17 din partea ALDE și ECR care doresc să șteargă faptul că tinerii nu au fost, uh, nu sunt responsabili de criză. Uh, pentru mine e foarte clar, e o evidență. Ei nu și-au asumat riscuri, au, particip, au fost în uh, învățământ, ori uh, ei sunt cel mai vulnerabili pentru că uh, au terminat studiile și au uh, ajuns direct în criză și nu înțeleg de ce cele două grupuri uh, doresc uh, această eliminare. Amendamentul 28 Doamna Beres a menționat și faptul că poate am putea face un vot separat o, pentru acest amendament eu nu sunt pentru această propunere, pentru că cred că ambele aspecte sunt foarte importante, părțile legate de convențiile colective, așa cum spunea doamna uh, Pervonș Perez, eu sprijin, aș dori să menținem, dar PP-ul dorește și să uh, eliminăm faptul că uh, contractele temporare afectează în mod sever tinerii. Dacă întrebăm OCDE-ul care sunt motivele care sunt cele mai importante, pentru Uh, tineri, uh, lipsa lor de experiență, dar și faptul că ocupă posturi temporare și uh, în vremuri de criză, cei care au contracte temporare părăsesc piața muncii, pur și simplu. Deci, încă o dată, e o evidență și nu cred că ar trebui să o, o punem așa în evidență. Mă grăbesc acum Amendamentul 43, PPE-ul dorește să elimine posibilitatea de a avea un uh, titlu separat uh, tineret, youth. Și aș dori să întreb de ce. Cred că uh, face parte din dezbatere și de câte am înțeles e o propunere care ar putea fi sprijinită, poate mă înșel, pentru viitorul cadru financiar multianual. La amendamentul 44, în fine, din nou PPE-ul nu dorește să includem organizațiile de tineret în derularea politicilor pentru tineri. Încă o dată mă întreb de ce. Pentru mine e evident că uh, tinerii trebuie uh, incluși și amendamentul 51 din partea grupului ECR în care doresc ca locuri de muncă decente și de calitate să fie înlocuite cu noi locuri de muncă. E foarte important nu numai să creăm noi locuri de muncă, ci și să avem locuri de muncă decente uh, din care oamenii să poată trăi și aceasta în condiții decente. Deci ar trebui să menținem această formulare. E o, o, comisia și-a dat acordul că e nevoie de locuri de muncă mai numeroase și de mai bună calitate și în locuri de muncă de mai bună calitate ă, cred că trebuie să fie și partea decență, chiar dacă vorbim de vremuri de criză. Acestea fiind spuse, sper că vom ajunge la un răspuns foarte bun și sper ca cineva din partea grupului PPE să-mi răspundă la întrebări, eventual și de la ECR. Ähm, es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Mm, nu mai există alte înscrieri la cuvânt. Atunci vom putea vota mâine și putem trece acum la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 6. Hier übergebe ich den Berichterstatter ähm, Herrn Kusser. Îi dau cuvântul raportorului domnul Cosa. Köszönöm a szót, elnök asszony. Üdvözlöm a képviselőtársakat, és köszönöm szépen, hogy itt vannak. És... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori în primul rând uh, să vă mulțumesc pentru prezență pentru că orele sunt uh, înaintate, dar am dorit să avem acest schimb uh, de opinii privind acest uh, proiect de aviz. Am putea vorbi chiar de un proiect de raport, pentru că e vorba de subiecte foarte importante și cred că comisia noastră, comisia de ocupare, ar putea să îi acorde o atenție sporită. Numărul de amendamente care mi-au fost trimise, 89, denotă importanța acestui proiect. De două luni uh, am lucrat la acest proiect, am avut foarte mulți interlocutori care m-au uh, uh mi-au acordat ajutorul în faza de pregătire. Aș dori să le mulțumesc foarte mult pentru contribuțiile lor. Am încercat să armonizăm diversele proiecte de raport care sunt strâns legate de acest subiect. Aș dori să vă prezint pe succint aceste 89 de amendamente care a fost uh, baza acestor amendamente? Bineînțeles că nu am cum să intru în amănunte pentru că aș avea nevoie de mult mai mult uh, timp în acest sens, însă aș dori să uh, menționez cinci puncte în legătură cu aceste amendamente. În primul rând, prerogativele Comisiei Europene. Acest nou proiect legislativ pune prea mult accentul pe rolul Comisiei Europene și cred că ar trebui să avem un echilibru ce privește prerogativele sale. În al doilea rând, angajamentele statelor membre. Cred că uh, vom asista la multe dezbateri, la multe polemici pe această temă. Uh, Apoi, chestiunile de procedură, cred că și aici suntem îndreptățiți să așteptăm uh, dezbateri, uh, diverse reacții, pentru că acest proiect legislativ propune prea multe prerogative pentru Comisia Europeană. În al patrulea rând, având în vedere că sunt uh, jurist, uh, e un subiect care mă preocupă foarte mult, e vorba de securitatea juridică. Foarte multe amendamente au uh, legătură cu acest subiect. În al cincilea rând, și e vorba de uh, domeniul meu de predilecție, e vorba de uh, situația persoanelor cu handicap. Cred că acest proiect legislativ pe care îl discutăm are o importanță foarte mare pentru uh, Uniunea Europeană, pentru că de la începuturile sale uh, se acordă uh, deci solidaritatea este valoarea care permite statelor membre să evolueze și să progreseze. Iar această solidaritate reprezintă un instrument uh, foarte important și de aceea acest proiect legislativ trebuie să reprezinte un, uh, să, să reflecte în mod echilibrat uh, toate punctele de vedere sunt de acord cu afirmația că pe viitor va trebui să consolidăm anumite reguli și în același timp recunosc, chiar dacă acest aspect nu reiese în, în mod direct din acest proiect legislativ. Fiecare actor are propriile sale drepturi și propriile sale obligații. Însă proiectul meu de aviz este puțin diferit din acest punct de vedere, pentru că, având în vedere drepturile și obligațiile, Uh, în ce privește statele membre și Comisia. În acest domeniu nu putem vorbi de o adevărată paritate și cred că ar trebui să reechilibrăm drepturile și obligațiile între diversi parteneri. Pa statele membre, de exemplu, atunci când uh, folosesc resursele pe care le au la dispoziție, povara administrativă nu ar trebui să fie prea grea pe umerii statelor membre. S-a discutat foarte mult despre acest aspect în diversele comisii ale Parlamentului European, s-a vorbit despre povara administrativă, iar Comisia Europeană ne-a promis că va încerca să uh, ușureze această povară legislativă, însă uh, din ce reiese din proiectul legislativ al Comisiei, uh, nu, ea nu și-a respectat uh, poziția. Există multe propuneri de amendamente în acest sens, deci uh, ușurarea poverii administrative. Ne mai rămâne foarte mult ne, uh, uh, ne, ne rămân foarte multe progrese de făcut pentru că cele 89 de amendamente pe care le-am menționat nu au făcut decât să traseze orientare de bază și cred că colegii deputați sunt de acord cu mine. Cred că vom mai primi încă alte propuneri de amendament pentru a completa acest proiect de aviz. pe care trebuie să-l trimitem comisiei competente pentru că aștept cu nerăbdare propunerile și remarcele dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și acum veți avea posibilitatea să vă spuneți părerea mai întâi domnul Gutierrez, după aceea doamna Schröter și doamna Gânz. Pues, muchas gracias, presidenta. Mulțumesc mult, doamna președintă, și mulțumesc și domnului Coza pentru acest proiect de aviz. În principiu, suntem de aceeași părere în ce privește abordarea această problemă și nu este o chestiune oarecare, ci se referă la reformarea unui element esențial al Europei sociale și astfel și a identității europene. În Europa uh, au fost efectuate sondaje legate de acest subiect. Regiunile de coeziune uh, au uh, au și sentimentul de a fi regiuni europene, cu cât uh, mai, multe fonduri de coeziune, cu atât mai puternic sentimentul apartenenței la Europa. Și practic un milion de locuri de muncă directe uh, au putut fi create uh, din fondurile de coeziune și peste 80.000 de uh, întreprinderi mici. Tocmai de aceea credem noi că identitatea europeană poate în felul acesta să fie consolidată. Comisia a înaintat o propunere care uh, pune sub semnul întrebării uh, baza existențială a acestor fonduri și grupul meu politic nu poate să accepte aceste rezerve macroeconomice, pentru că este vorba despre solidaritate socială în primul rând. Noi știm că situația din diversele regiuni este diferită, dar obiectivele noastre în ce privește ocuparea forței de muncă și dezvoltarea economică trebuie să fie aceleași. Este vorba despre un instrument de care uh, dispunem și care nu trebuie să devină victima acestor rezerve de ordin macroeconomice. Această coordonare economică prevăzută de cele șase măsuri legislative nu ar trebui să afecteze politici cum este politica de coeziune. Comisia ar trebui Uh, ca și în afară să-și mențină această poziție care timp de decenii a fost valabilă în domeniul politicii de coeziune. Cred că uh, ceea ce s-a propus ne duce în direcția greșită. Grupul SD nu se poate pronunța în favoarea uh, unor principii de creștere și stabilitate care să aibă un efect negativ asupra politicii de coeziune. Nu este abordarea corectă. Noi uh, nu vrem ca regiunile să fie dezavantajate dacă nu reușesc să respecte criteriile uh, de deficit. Uh, pentru că noi îi pedepsim în felul acesta pe cetățeni și nu guvernele care au avut o politică defectuoasă. De aceea, noi nu putem să ne declarăm de acord cu acest tip de rezervă. Eu pot să fiu de acord cu domnul Coza în ce privește necesitatea unei simplificări. Comisia Europeană, într-un fel, a, a avut o atitudine ambivalentă în ce privește textul pe care l-a propus și, pe de altă parte, argumentația pe care a furnizat-o, pentru că lucrurile nu sunt în concordanță. Noi trebuie să ne gândim care sunt obiectivele politicii de coeziune și ele sunt menționate, dar după aceea argumentele duc mai degrabă în direcția opusă. Noi nu suntem în favoarea acestor rezerve macroeconomice, ci nici în uh, favoarea rezervelor expost, pentru că altfel um, suntem îmbrăcați cu cămașe de forță și nu ne mai putem uh, realiza obiectivele. Eu cred că elementul de greutate ar trebui să se găsească în ce privește combaterea izolării, sărăciei și creării locurilor de muncă. Și există o propunere în care se spune că diversele regiuni și statele membre uh, Um, trebuie să își aleagă accentele dintr-o listă de 11 propuneri. Eu cred că mai ales acele regiuni și state membre în care șomajul este de peste 10% să își stabilească ca o prioritate politica ocupațională, pentru că aici trebuie să fie create locuri de muncă și creștere economică. În acest context dificil pentru Europa, noi nu trebuie să fim atenți doar în ce privește consolidarea bugetului, ci și găsirea instrumentelor adecvate pentru ocuparea forței de muncă și cu o birocrație cât mai redusă dacă se poate. Mulțumesc, doamna Schröder. Am analizat acest proiectul uh, avansat de Adam Coșa cu mare atenție și uh, găsesc că el adaugă un lucru esențial la propunerea Comisiei accesibilitatea uh, pentru persoanele defavorizate și cu handicap. Pentru că este uh, într-adevăr un lucru binevenit. Dar ideea sa de a uh, elimina ideea de regiuni sărace și de a vorbi doar despre oameni uh, aflați în condiții de sărăcie, nu mi se pare o soluție fericită. Sigur că noi trebuie să ne gândim la rolul oamenilor din regiunile sărace. Articolul 84 menționează și regiunile ă, de tranziție, cele cu un șomaj mai ridicat, primesc mai mulți bani decât cele cu o rata șomajului mai scăzută. Asta prevede, de fapt, articolul 84 și poate că mai putem adăuga un criteriu în ce privește eligibilitatea. Deci, uh, uh, eu nu cred că acolo unde ne propune domnul Coșa trebuie să renunțăm la ideea de regiune. Există o diferență între nivelul de dezvoltare al regiunilor. De asemenea, nu pot să fiu de acord uh, cu ideea de a anula codul de conduită și nici nu văd ce rost ar avea, pentru că este important ca oamenii care sunt discriminați să fie reprezentați și să poată să exercite o influență asupra planificării. Și dacă toate mijloacele care pot servi acestui obiectiv vor fi eliminate, ei nu vor mai avea posibilitatea să se pronunțe. Deci aceste amendamente mm, nu ă, le susțin. Iar eu nu știu ă, ă, dacă Ehm, aici ar trebui să contracarăm ehm, povara birocratică. Eu sunt de acord că ehm, renunțarea și oprirea plăților ar crea probleme. În ce privește condiționalitatea ex ante, am anumite dubii, pentru că nu este vorba despre macrocondiționalitatea de care se vorbea, ci uh, un stat membru trebuie să aibă un program. Cum poate o persoană cu disabilități să poată să uh, acționeze astfel încât să devină independentă pe piața muncii? Cum poate avea acces la uh, bani. Uh, trebuie să știm, bineînțeles, cum sunt folosiți acești bani. Deci, de aceea eu cu amendamentele propuse de domnul Cosa în acest sens nu pot să fiu de acord. Mulțumesc, Kinga Gânț. Mulțumesc. De data aceasta voi vorbi în limba maghiară și eu uh, doresc să mă adresez uh, lui Adam în limba noastră maternă. Există multe elemente importante în raportul domnului Cosa și uh, evident că conținutul acestui raport trebuie să fie uh, în armonie cu prevederile privind Fondul Social European. Deci va trebui să colaborăm foarte strâns astfel încât aceleași aspecte să fie um, tratate în armonie în cele două texte. Va trebui să existe un dialog strâns între noi. Vreau să fac câteva observații pe care le-am făcut și în ce privește Fondul European Social. Există paralelisme cu programele naționale de reformă. Trebuie să comparăm prevederile și cu alte programe de luptă împotriva sărăciei, de integrare a romilor, de crearea locurilor de muncă în aceste programe de reformă, pentru ca fondurile să poată să fie utilizate într-o manieră cât mai eficientă. Și eu am constatat cu plăcere că există amendamente care se referă la persoanele cu dizabilități și uh, că se dorește menținerea unui echilibru între aceste persoane și grupul persoanelor defavorizate. Ar trebui, poate, ca în text să se prevadă și că aceste fonduri să nu ducă la nici un fel de formă de inegalitate, să nu creeze dezechilibre, pentru că am constatat că au existat situații în care uh, utilizarea fondurilor nu au dus la eliminarea sărăciei sau la uh, contracararea abandonului școlar. Deci, uh, voi uh, face și eu câteva propuneri, pentru că am constatat că adesea utilizarea fondurilor uh, nu a fost întotdeauna de eficiență maximă, că a existat o anumită complementaritate între fonduri. Deci va trebui să uh, rediscut cu Adam Coșa în acest sens. Mulțumesc. Elisabeth Maran, Morin, Elisabeth, mulțumesc, doamna președintă. Salut și eu activitatea lui Adam Coșa, care a prezentat și amendamente foarte interesante, după cum au menționat și ceilalți colegi. Dar aș vrea să mă refer la metoda de lucru pentru că noi constatăm foarte bine că cele două rapoarte sunt complementare și ele ar trebui să se articuleze foarte bine pentru că eh, ceea ce prevede unul să se regăsească și în celălalt să nu existe contradicții, din acest punct de vedere, interconectarea să fie armonioasă. De aceea eu propun da, grupul de lucru Ehm, referitor la raportul domnului Coșa, raportor și raportor din umbră. Și grupul de lucru privind Fondul European Social să se regrupeze, să se întâlnească pentru a avea o lectură în comun a celor două documente, astfel încât să existe garanția absolută Uh, legată de ceea ce iese din uh, comisia noastră, pentru că în final uh, lucrurile nu vor mai fi problematice din punct de vedere al grupurilor politice. Este munca noastră în legătură și cu ceea ce va și din celelalte comisii, așa cum a spus și doamna Beres înainte de a pleca. Eu cred că noi toți am avea de câștigat dacă am găsit timpul necesar pentru această întâlnire comună. Eu propun acest lucru ca metodologie. Äh, În încheiere, domnule raportor Coza, doriți să faceți o sinteză, să aveți comentariile dumneavoastră? Vă rog. Először szeretném megköszönni mindenkinek a hozzászólást, őszintén. Da, mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru contribuții. Sunt foarte mulțumit a fi primit propuneri concrete, uh, inclusiv uh, de amendamente. Dumneavoastră, în urma activității pe care am desfășurat-o în acest Parlament, știți că voi ține seama de opinia tuturor în proiectul de document pe care îl voi realiza. Aș vrea să reacționez la o situație făcută. De ce propun să eliminăm codul de conduită? Ați pus o întrebare în legătură cu asta. Din punctul meu de vedere, codul de conduită nu creează probleme, dar în, trebuie pentru că punerea în aplicare a programului nu este în, în stadiul actual 100% limpede pentru statele membre. Fondul Social European și, și uh, proiectul meu de aviz comportă această propunere. Deci grupurile de uh, lucru vor trebui să se întâlnească, să colaboreze și în ce privește depunerea de amendamente în ambele cazuri. Um, um, au o diferență de o săptămână ca termen. Deci nu există nicio dificultate ca cele două grupuri să se întâlnească pentru a face eventualele ajustări necesare ale amendamentelor pentru ca activitatea să devină mai precisă. Dar, evident, cele două documente trebuie să reflecte uh, aceeași poziție. Aștept propunerile dumneavoastră de amendament și eu însumi voi acționa curajos pentru a le stimula și în ce privește problema persoanelor cu dizabilități, nu știu dacă sunt reflectate uh, prea insistent în document, dar eu sper că uh, interesul uh, și celelalte grupuri dezavantajate vor fi corespunzător articulate în document. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc pentru aceste concluzii și am încheiat discuția pentru acest punct. Uh, Comisia de fond este Comisia Regii, iar noi, conform regulilor 50-51, am solicitat să participăm, dar nu s-a luat decizia. 23 martie ora 12 este termenul limită 23 uh, mai, spune președinta, mă scuzați, ora 12 și pe 10 iulie se va supune la vot în Comisia Parlamentară acest document. Încheiem întâlnirea din această seară.